So, dear colleagues... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să continuăm uh, cu reuniunea noastră, ședinței INTA, punctul 11. E un punct foarte important. E vorba de Forumul Mondial uh, privind oțelul, uh, supracapacitățile în domeniul siderurgic, rezultatele summitului G20 la ultima ședință, uh, la ultimul summit uh, G20 în luna decembrie 2018 uh, la Buenos Aires s-a discutat acest subiect foarte important pentru Uniunea Europeană și aș dori să dau cuvântul domnului Carlos Minu din partea Comisiei ca să ne informeze în legătură cu rezultatele acestei reuniuni. Mulțumesc, domnule președinte. Acest summit uh, G20 a fost uh, a 10-a aniversare uh, a G20. A fost un summit plin de provocări, având în vedere tensiunile comerciale și divergențele care au intervenit între timp uh, în domeniul uh, guvernanței globale pentru comerț și investiții între actorii globali. Având în vedere faptul că nu s-au uh, putut adopta reuniuni consensuale la OCDE din mai și la ședința mai recentă APEC, declarația comună adoptată de către G20 a fost o adevărată înfăptuire această declarație a reflectat uh, un uh, numitor uh, comun privind comerțul. Pentru prima dată într-o declarație G20, liderii s-au angajat să înfăptuiască reforme a OMC-ului pentru a îmbunătăți funcționarea sa și pentru a pregăti mai bine următorul summit G20. A fost o prioritate principală și rezultatul eforturilor noastre de mediere foarte puternice. În timpul summitului, Uh, negocierile, mai ales privind comunicatul, au uh, oglindit diferențe foarte mari între SUA și China în ceea ce privește răspunderea uh, fiecărui partener în sistemul comercial mondial. Datorită faptului că principiile lor erau foarte diferite, nu am putut adopta concluzii primind comerțul Uh, fapt care a fost reiterată de către miniștrii de finanțe, inclusiv angajamentul de a combate protecționismul și toate practicile comerciale neloiale, de a menține piețele deschise. Domnul președinte Juncker a uh, lansat un apel la adresa OMC-ului pentru a uh, coopera cât mai bine cu partenerii și asta reflectă și propunerea din septembrie pe care am făcut-o uh, la OMC și apoi uh, propunerile care au uh, transpus în fapte aceste principii, notificarea și transparența și apoi soluționarea de la organismul de apel. În urma eforturilor depuse de comisarii Katainen și Malmström, Uniunea Europeană a lansat un apel pentru a reduce capacitățile de oțel și pentru a elimina subvențiile care creează Uh, ne-am uh, asigurat că recomandările convenite de către miniștrii în ceea ce privește supracapacitățile siderurgice au fost uh, susținute pentru prima dată de lideri. Va fi nevoie de un efort puternic până în iunie 2019. Japonia a preluat președinția G20 și se discută până în aplicare declarației uh, de la Buenos Aires. Deci atât la OMC cât și la G20. Colegul Francisco Perez Canado mă însoțește. El a participat la forumul, a participat la forumul global privind uh, oțelul din decembrie și cu permisiunea dumneavoastră vă va face un punct de informare, dar aș dori să mai adaug ceva despre prima reuniune a grupului de investiții de la G20 care a avut loc uh, la Tokyo săptămâna trecută. Președinția japoneză a propus o agendă foarte ambițioasă, toate documentele au fost trimise Comisiei INTA și această agendă reflectă și prioritățile Uniunii Europene cu privire la reformarea uh, sistemului OMC și a uh, agendei de luare a uh, deciziilor combaterea subvențiilor în domeniul uh, uh, uh, industrial și, de asemenea, dorința de a stimula comerțul digital. Dar dezbaterile de la, Ochio ne de la Tokyo săptămâna trecută ne-a arătat că diavolul se ascunde în detalii, pentru că toți membrii sprijină agenda de la Tokyo, dar reforma OMC e o reformă necesară, însă se pare că unii membrii uh, spun că reforma ar trebui să fie limitată, minimalistă. Deci, în lumina dezbaterilor de săptămâna trecută, e nevoie de uh, eforturi pedagogice uh, în următoarele luni pentru a convinge câțiva actori uh, cheie că, fără reforma la OMC și, deci, uh, schimbarea situației actuale, OMC-ul va uh, risca să devină uh, nerelevantă sau chiar uh, să dispară și, deci, vom uh, depune eforturi cu ali- aliații noștri de la G20. Și acum îi uh, predau ștafeta colegului uh, pentru a vă prezenta rezultatele uh, forumului global. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte cu privire la forumul global, cu privire la uh, supracapacitățile siderurgice. Aș dori să vă invit să ne întoarcem în martie 2016, când, având în vedere uh, criza uh, puternică Comisia a, pus, a, a propus un plan pentru a rezolva această situație de criză. Uh, au fost propuse uh, elemente uh, de politici foarte puternice pentru a apăra interesele siderurgiștilor și a companiilor din uh, industria siderurgică și pentru a uh, evita ca uh, tehnicile neloiale, deci comerciale neloiale, să uh, submineze uh, industria noastră. Uh, care este caza principală asupra capacității siderurgice, o reprezintă măsurile de sprijin guvernamentale, mai ales în anumite jurisdicții, și aici mă refer la China, care au generat aceste uh, supracapacități și care pun în uh, primejdie supraviețuirea industriei noastre siderurgice. Cum putem să combatem cazele? Trebuie să ne asigurăm că regulile multilaterale uh, Uh, acoperă toate aceste practici neloiale care au loc în țări precum uh, China. În prezent nu este cazul, după cum bine știți. Deci a fost foarte important să ne asigurăm că avem un forum pentru a avea o dezbatere cu privire la transparență și la politici. Sigur că nu este un uh, instrument uh, Uh, care reglementează sau care legiferează, uh, o instituție care legiferează, dar este un forum care este puternic și aceasta pentru că este, mm, să zicem, uh, o filială a G20 și deci raportează liderilor, liderilor G20. Și pentru a atrage atenția asupra deci, problemelor în anumite jurisdicții precum China, prezența liderilor e foarte importantă. Deci, forumul acesta a fost uh, creat uh, uh, la finele 2016 are un termen alocat de 2 ani și deci acest forum a fost util din mai multe privințe. În primul rând pentru că am reușit să obținem foarte multă transparență în legătură cu ce se întâmplă în majoritatea țărilor producătoare din lume și mai ales în China. Știți că China a fost o cutie neagră, să spunem, deci total uh, netransparent în ceea ce privește transparența și capacitățile. Avem acum o bază de date care este actualizată în mod permanent și care conține cifrele pentru uh, capacitățile de producție, investiții și așa mai departe uh, pe uzină în cei 34 de membri, inclusiv în China. Deci acum Uh, dacă vedem că China promite să reduc, reducă capacitatea, ceea ce este foarte important pentru echilibrul pe piața mondială, uh, și deci putem și să verificăm acest lucru. și astfel putem exercita și presiune pentru a uh, soluționa această problemă care, din păcate, durează. Deci transparența a fost foarte importantă și a ne ajutat și pentru a aborda Uh, în mod amplu toate aceste forme de sprijin guvernamental care au generat uh, problema. Forumul a creat și o platformă foarte utilă pentru dezbateri, uh, unele revizuiri interpares pentru toate măsurile de sprijin, nu numai subvenții, ci orice măsură de tip guvernamental care generează aceste supracapacități dezbaterile acestea uh, dau la iveală unele practici care sunt puțin cunoscute sau uh, invizibile în anumite jurisdicții și aici mă refer mai ales la China și astfel ne-au uh, permis nouă comunității mondiale să exercităm uh, presiune pentru a obține schimbări majore în uh, aceste domenii. Care ar fi următoarele măsuri prevăzute pentru acest forum. Bineînțeles că este ultimul an de mandat. Mandatul s-ar putea să fie prelungit. Se va uh, discuta prelungirea la următorul summit uh, G20, uh, cu siguranță, dar între timp vom analiza două probleme. În primul rând, sporirea transparenței pentru alte forme de sprijin guvernamental care au intervenit, mai ales în China, Acestea trebuie să fie date la iveală și trebuie să fie folosite pentru a exercita în continuare presiune asupra colegilor din China ca să respecte principiile de piață. Și în al doilea rând, știm foarte bine că au apărut uh, evoluții pe piața mondială, alte economii emergente care apar, care plănuiesc sau care chiar își sporesc capacitățile și e foarte important să monitorizăm uh, aceste evoluții ca să nu generăm Uh, supracapacități 2.0 în uh, sectorul oțelului. Și uh, o astfel de analiză va fi foarte importantă pentru acest an. Deci iată de unde am pornit, unde am ajuns și în fine vă pot spune că colegii de la OCDE ne-au ajutat foarte mult. E vorba despre un forum OCDE cu toate acestea, uh, ne-au pus la dispoziție analizii, uh, analizele și nu uh, conduc negocierile, deci în orice caz vă pot spune că prezența lor a fost foarte utilă pentru noi. Vom continua să acordăm o atenție sporită acestei chestiuni foarte importante. Nu putem permite să existe distorsionări ale pieței uh, Uh, cauzate de anumite guverne și care să pună în primejdie un loc de muncă de la noi sau activitatea unei companii. Mulțumim! Dacă am înțeles bine, aveți la dispoziție cifrele privind producția de oțel din toate statele membre al acestui forum privind oțelul. Ne puteți spune câte ceva despre evoluțiile, cifre clare despre China. Se zvonește că au redus producția în 2017 cu 100 de milioane de tone și în 2018 unele surse spun 31 de milioane, altele 50 de milioane de tone Ne puteți uh, spune ceva despre statisticile pe care le aveți la dispoziție? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez ceva. A domnit confuzia generată uh, de felul în care uh, China a prezentat toate aceste chestiuni, pentru că China viza o reducere cu 150 de milioane de tone a capacității. Noi considerăm că nu e suficient orice, oricum ar fi. E nevoie de o reducere suplimentară, dar în orice caz să vedem dacă se țin de cuvânt. Ce ne-au arătat uh, cifrele e că, indiferent de unele comentarii făcute de către partenerii chinezi că această, acest volum de 150 de milioane de tone a fost redus în planul de restructurare din China, încă nu s-a întâmplat așa. Ne situăm între 100-110 milioane de tone, deci o reducere. Cifrele variază puțin și activitatea de la forum ne-a permis să facem o diferență între ce promit uh, uh chinezii cu o reducere a capacităților în noile uzine. Deci, China încă mai trebuie să depună eforturi. Bineînțeles că uh, recunoaștem eforturile omologilor din China. Nu este ușor să reduci uh, cam cu 10% capacitatea și știm acest lucru. Dar încă mai trebuie să depun, depună eforturi și prin uh, forumul nostru vom continua să monitorizăm evoluțiile și să vedem ce se întâmplă cu adevărat și să continuăm să exercităm presiunea asupra colegilor din China. Așa cum am spus, o reducere costă 50 de milioane de tone, e foarte importantă, e un volum mare, dar din experiență cu restructurările pe care le-am făcut noi în sectorul siderurgic în uh, Europa, mai ales în anii 70-80, dar și în anii 90, o astfel de reducere este insuficientă pentru ca piața mondială să ajungă la un echilibru. Volume uh, suplimentare ar trebui să fie uh, scoase din uh, producția de capacități din uh, China pentru a ajunge la un echilibru și împreună cu alți parteneri vom folosi acest forum pentru a depune presiuni în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Jude. Uh, Mulțumesc. În noiembrie, Bărn cu mine am participat la delegația Comisiei INTA la OCDE. Am vorbit acolo despre Forumul uh, Mondial Siderurgic uh, cu colegii de la OCDE. Și într-o reuniune, siderurgiștii au emis uh, o critică, respectiv că experiența de restructurări ale uh, industriei uh, siderurgice din Europa a fost că dimensiunea socială era foarte importantă în aceste restructurări și uh, ei au criticat foarte puternic acest forum mondial al oțelului. Au spus că nu se iau acțiuni concrete și au spus mai ales că uh, în acest forum lipsește o dimensiune socială. Și deci aș dori să știu care este perspectiva europeană, pentru că Europa are o atitudine pozitivă și negativă, depinde de țară, deci avem exemple pozitive și negative în legătură cu ce s-a întâmplat în această industrie siderurgică europeană. Aș dori să știu dacă nu am putea să avem un schimb de uh, informații pentru uh, a ne asigura că restructurările respective țin cont și locurile de muncă. Să nu uităm că este vorba de milioane de locuri de muncă în China. Vă dați seama la ce presiune trebuie să se facă față. Nu se dorește generarea de șomaj în, masă în acest sector siderurgic pentru că astfel nimeni n-ar mai vrea să restructureze pentru a combate supracapacitatea. Deci aș dori să știu dacă a intervenit acest aspect în dezbaterile europene. Eu, în urma dezbaterii de la OCDE, am rămas cu impresia că această dimensiune socială lipsește din dezbatere. Toată lumea spune că ar trebui să se reducă capacitățile siderurice, dar uh, unul dintre cele mai importante obstacole reprezintă presiunea socială și nimeni nu vorbește despre ea. Deci m-ar interesa punctul uh, dumneavoastră de vedere. Așa e, o întrebare importantă. Din câte știu eu, această reducere de 110 milioane de tone înseamnă pentru China că că vreo 100 de mii, cel puțin, de muncitori și-au pierdut locul de muncă. Mulțumesc pentru întrebare, dacă îmi permiteți. La OCDE nu avem niciun fel de uh, rol politic în acest forum. Uh, mă mir că cereți așa ceva de la noi. Noi pur și simplu scriem acolo ce se spune. Ținem legătura cu părțile interesate, cu companiile, avem uh, prieteni la industrial, uh, dar uh, industrial nu are această opinie pe care ați exprimat-o dumneavoastră. Noi Credem, într-adevăr, că este fundamental să existe și o dimensiune socială a procesului de restructurare. Și astfel putem să-i convingem și pe colegii chinezi să meargă cu restructurarea până la capăt. În 2017, la Berlin, când ministrii s-au întâlnit, am fost de acord asupra faptului că e nevoie despre restructurare industrială și în același timp de ajutorarea muncitorilor care lucrează în aceste capacități de producție. Deci, da, dimensiunea socială este un element crucial în munca noastră și, de fapt, anul ăsta în martie, la următoarea reuniune a Globului Mondial și uh, în uh, iunie, dar și în septembrie, vom acorda o atenție deosebită modului în care sunt tratați lucrătorii detașați. În decembrie, la Tokyo, la ultima noastră întâlnire, am uh, împărtășit uh, experiența noastră cu ceilalți. Mă gândesc în special la China. Înțelegem durerea cu care se confruntă ei, înțelegem faptul că reducerea personalului uh, este de vreo 10%, Adică s-au pierdut 10% din locurile de muncă, însă noi am pierdut 45% din locurile de muncă prin restructurarea capacităților de producție aici, ceea ce ne spune că restructurarea nu a mers suficient de departe în China. E nevoie de mai multe eforturi. Al doilea lucru pe care l-am transmis colegilor noștri la această întâlnire a forumului este că Trebuie să aloce mai multe resurse pentru a avea grijă de acești muncitori afectați și am uh, dat exemplul nostru. În timpul restructurărilor foarte dureroase pentru noi am uh, cheltuit foarte multe resurse. Prin comparație, chinezii cheltuiesc foarte puțin, alocă prea puține resurse, deci ei trebuie să aloce mai multe, pentru că și ei trebuie să găsească o modalitate prin care să încurajeze pe acești muncitori să găsească noi locuri de muncă și să i uh, includă pe piața muncii. Asta e deci situația. După cum am spus, urmează să discutăm uh, în uh, detaliu toate aceste lucruri pe parcursul anului și vom discuta și despre părțile negative și părțile pozitive ale experienței noastre și avem sprijinul altor membri din forum. Încă o întrebare? Doamna Rodriguez. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul pentru a întreba ceva care poate nu are legătură directă cu G20, dar care cred că este important de spus. Formul parlamentar. Știu că țara gazdă, cea care găzduiește G20, hotărăște dacă se va ține și forumul parlamentar în marge reuniunii G20. Mie mi se pare important să există și demisiunea parlamentară pentru ca cetățenii să se simtă mai aproape. La Buenos Aires am avut o, un succes uh, extraordinar, am avut discuții la nivel înalt și toți uh, parlamentarii prezenți acolo care reprezentau diversele țări invitate au adoptat împreună o rezoluție prin care au cerut ca aceste forumuri parlamentare să se țină de fiecare dată în marja reuniunii G20. Așadar, vă întreb, sunteți uh, gata să apărați această poziție adoptată de unanimitatea parlamentarilor? Poate că la reuniunea G20 din Japonia ne asigurăm că acest lucru se oficializează. Mulțumesc. Comisia dorește să reacționeze la această idee cu conferința parlamentară? Cred că ar trebui să o sprijiniți. Mulțumesc. Sigur că o să luăm notă de dorința Parlamentului European. O vom transmite autorităților competente în cadrul comisiei, cei care sunt deasupra mea, și sunt convins că vor privi cu simpatie această propunere. Însă, așa după cum a spus uh, și uh, eurodeputata, este, bineînțeles, uh, un lucru pe care îl hotărăște preștinția, țara gazdă. Noi putem să propunem, dar până la urmă țara respectivă decide. Mulțumesc. Așadar, în general, conferința de la Buenos Aires a fost o conferință Uh, reușită față de cea de dinainte, pentru că măcar s-a soldat cu o declarație, lucru pozitiv pentru relațiile comerciale. Toate statele participante au acceptat-o, nimeni nu și-a retras semnătura după ce a pus-o pe declarație, după ce s-a întors acasă. Să vedem ce se mai întâmplă. Trebuie să rămânem optimiști și să sperăm că vom reuși să găsim o soluție globală pentru provocările care ne așteaptă. Mulțumim foarte mult. Mergem la următorul punct, 12, pe ordinea de zi. Prezentarea pe care ne va ține ministrul mediului de afaceri al României cu privire la prioritățile președinției. Vă rog. Because of snow. I had also I had also delay in the morning, so okay. the weather. So. Yeah. So, dear colleagues, um... Dragi colegi, urmează un mandat uh, dificil pentru președinția Consiliului. Parlamentul își încheie mandatul, urmează alegerile și sunt destule provocări pe care trebuie să le abordăm. Așa că așteptăm cu nerăbdare să auzim ceea ce intenționează să facă președinția română. Însă, înainte de a-i da cuvântul, vreau să amintesc unele chestiuni la care dorim un răspuns. Avem uh, câteva dosare legislative încă nerezolvate. Unul reprezintă o prioritate cheie pentru Parlamentul nostru, anume controlul exporturilor. Suntem dezamăgiți de faptul că Consiliul nu reușește pur și simplu să agreze un mandat pentru a începe negocierile cu Parlamentul. Parlamentul e gata să înceapă negocierile, dar n-are cu cine putem încă, pentru că mai avem timp, să găsim un compromis în timpul acestui mandat și încurajăm președinția română să depună toate eforturile pentru a încuraja Consiliul să înceapă negocierile, pentru a putea ajunge la un acord înainte de alegeri. Ce privește acordurile comerciale, menționez Singapore și Vietnam. Poate reușiți să ne spuneți în ce stadiu se află procesul? Am început să discutăm despre relațiile comerciale cu SUA din nou, după ce s-a publicat proiectul mandatelor vineri. Poate ne spuneți cum vedeți uh, situația în Consiliu între statele membre? Există oare unitate sau din potrivă? Iar în ce privește Brexitul, avem uh, cele două scenarii mari, un Brexit dur, pentru care am început deja să ne pregătim, sau celălalt scenariu al unui posibil acord, pentru care iarăși trebuie să începem să negociem cât mai curând posibil. Și un lucru care mi-e drag mie, negocierile cu privire la relațiile interinstituționale dintre Consiliu, Comisie și Parlament în ce privește elaborarea politicii externe, schimbul de informații și așa mai departe. Iată, multe teme pe agenda dumneavoastră. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, <clears throat> Mr. Chair Lange. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lange. Sunt onorat să mă găsesc în fața dumneavoastră, în fața distinșilor eurodeputați, pentru a prezenta prioritățile președinției române. Vreau să încep prin a vă mărturisi un lucru. În calitate de senator, să știți că am venit uh, destul de des aici uh, în Parlamentul European și am avut dezbateri foarte bune cu eurodeputații, mai ales în ce privește semestrul european. Așa că e mai mult decât uh, o onoare să mă aflu aici în calitate de ministru de această dată pentru a vă prezenta prioritățile președinției române în materie de comerț și mai ales știu că aveți uh, servicii de interpretare foarte bun, așa că profit și o să vorbesc în limba română. Măcar în cele șase luni care o să fiu la președinție, deci voi vorbi în română. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este prima dată când mă adresez acestui comitet și un privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici și să prezint prioritățile președinției române în domeniul comerțului internațional – tema președinției române este coeziunea o valoare europeană comună și reprezintă un apel la unitatea europeană evidențiind în același timp importanța reducerii disparităților economice sociale și teritoriale. cred că acest apel ar trebui să reprezinte un element cheie al răspunsului nostru comun la provocările cu care ne confruntăm în domeniul comerțului internațional. avem nevoie de o uniune puternică gata să își asume rolul de lider în ceea ce privește modernizarea sistemului comercial multilateral și să-și apere interesele atât în plan multilateral, cât și în relațiile bilaterale. La nivel multilateral, sistemul bazat pe reguli este în prezent supus unor presiuni ce depășesc cu mult tensiunile comerciale bilaterale ocazionale de până acum. Rolul central al Organizației Mondiale a Comerțului este pus sub semnul întrebării. Uniunea Europeană a răspuns până acum cu o singură voce și a pledat pentru schimbări sistemice și trebuie să continue să facă acest lucru. Prioritățile generale ale președinției noastre au fost grupate sub patru piloni de acțiune, din care, din care unul se referă la promovarea rolului Uniunii Europene ca actor global. Ceilalți trei sunt pilonul 1, Europa Convergenței, pilonul 2, Europa Siguranței și pilonul 4, Europa Valorilor Comune uniunea europeană poate deveni un actor global mai puternic prin continuarea asumării rolului de lider în procesul de modernizare a omc. faptul că uniunea europeană promovează ideea de modernizare nu pune sub semnul întrebării contribuția esențială a omc în promovarea unui cadru stabil bazat pe reguli pentru derularea schimburilor comerciale internaționale. dimpotrivă recunoaștem și onorăm această contribuție dar lumea a evoluat în ultimele decenii iar omc trebuie modernizată pentru a continua să reprezinte piatra de temelie a sistemului comercial multilateral. Ca președinție, suntem hotărâți să continuăm eforturile pentru depășirea impasului actual în ceea ce privește nominalizările din cadrul organului de apel al OMC. UE a prezentat propuneri care abordează preocupările exprimate de SUA. Acest demers este susținut și de alți membri ai OMC, iar discuția lansată în decembrie în cadrul Consiliului General al OMC trebuie continuată. În acest sens, desemnarea unui facilitator în cadrul acestui proces reprezintă o evoluție pozitivă recentă. Uniunea Europeană s-a angajat de asemenea în discuții trilaterale cu SUA și Japonia, iar aceste discuții au generat primele rezultate sub forma unei inițiative de îmbunătățire a transparenței și a funcției de monitorizare a OMC. Dialogul bilateral cu China este de asemenea important ca și promovarea funcției de negociere a OMC. UE se implică deja în acest domeniu și un semnal pozitiv este așteptat de la Davos în ceea ce privește comerțul electronic. Toate aceste evoluții, luate împreună, arată că Uniunea Europeană se angajează să răspundă provocărilor viitoare și are un plan concret de abordare a acestora. Președinția română va sprijini pe deplin această abordare, ținând seama în mod corespunzător de rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie și de raportul conferinței parlamentare privind OMC din 7 decembrie anul trecut. Unitatea și reziliența în continuarea acestei abordări pot contribui la promovarea rolului Uniunii Europene ca actor global. Un alt domeniu în care Uniunea Europeană a preluat inițiativa este protecția investițiilor. Ca președinție, suntem, susținem proiectul creării unui curs multilaterale de investiții. O singură voce a UE, Comisie, Parlament, Consiliu și state membre se va face auzită pe scena internațională. Intenționăm să continuăm să lucrăm pe toate dosarele legislative și nelegislative aflate pe agenda, indiferent dacă acestea pot sau nu, în mod realist, să fie finalizate în următoarele șase luni sau în timpul actualului mandat al Parlamentului European sau Comisiei Europene. Mă refer în special la dosarele privind produsele cu dublă utilizare, și negocierile în curs cu China, Mercosur, Chile, Australia, Noua Zeelandă, in Indonezia, continuarea discuțiilor în Consiliu referitoare la acordul de, liber, de comerț liber și acordul privind protecția investițiilor cu Vietnam reprezintă o prioritate, obiectivul fiind acela de a face posibilă semnarea celor două acorduri pe perioada președinției române în conformitate cu prioritățile noastre generale și în special cu ideea unei europe a siguranței vom promova utilizarea politicii comerciale ca instrument de consolidare a stabilității în vecinătatea ue. suntem mai familiarizați cu realitățile din vecinătatea estică a ue și două mii nouăsprezece marchează un moment important în relația ue cu această regiune aniversarea a zece ani de parteneriat estic în calitate de președinție intenția noastră este de a susține procesul de asociere politică și integrare economică a republicii moldova georgiei și ucrainei inclusiv printr o punere în aplicare eficientă a acordurilor de comerț liber aprofundate și cuprinzătoare și de a promova relații comerciale mai strânse cu belarus azerbaidjan și armenia. desigur nu vom neglija vecinătatea sudică unde vom acorda atenție negocierilor comerciale în curs cu tunisia. Relațiile comerciale cu Statele Unite ale Americii constituie o prioritate. Salutăm adoptarea de către Comisia Europeană a recomandărilor privind directivele de negociere pentru tarife industriale și evaluarea conformității. Discuțiile în Consiliu vor demara rapid, obiectivul fiind acela ca opoziția Consiliului să fie adoptată în cel mai scurt timp. Declarația comună Uniunea Europeană-Statele Unite ale Americii, convenită în iunie anul trecut de către președinții Juncker și Trump, trebuie să stea la baza acestor discuții. În conformitate cu declarația comună, UE este pregătită să negocieze un acord privind tarifele industriale. Subliniez, industriale, pentru a fi suficient de clar asupra faptului că agricultura nu este inclusă. În paralel, Uniunea Europeană se poate angaja în negocieri pentru un acord privind evaluarea conformității, cooperarea voluntară în materie de reglementare în mai multe sectoare de interes pentru ambele părți, poate fi de asemenea inclusă pe agenda discuțiilor bilaterale Uniunea Europeană Statele Unite ale Americii. Este de la sine înțeles că orice negociere sau discuție în oricare din aceste domenii se poate derula numai cu respectarea deplină a legislației, standardelor și procedurilor Uniunii Europene și în deplină transparență. Unul dintre obiectivele generale ale președinției române este să așeze în centrul preocupărilor sale cetățenii, acest lucru înseamnă că cetățenii europeni, aspirațiile lor și preocupările lor vor fi în centrul abordării noastre privind politica comercială, atât în ceea ce privește transparența și participarea publicului, cât și în ceea ce privesc beneficiile. Prioritățile României pentru președinția Consiliului au fost stabilite în urma unei consultări publice transparente la nivel național care au implicat instituții publice ong uri și publicul larg. logo ul oficial al președinției a fost creat de un adolescent de 15 ani și selectat în urma unei competiții naționale. Aceste exemple arată în mod clar că publicul se poate implica și poate aduce o valoare adăugată în dezvoltarea politicilor publice dacă îi se oferă oportunități adecvate. În calitate de președinție, vom încerca să menținem și să îmbunătățim participarea efectivă a societății civile și a cetățenilor Uniunii Europene în general în procesul de elaborare a politicii comerciale comune. Politicile publice în general și politica comercială a Uniunii Europene în mod deosebit trebuie să aducă beneficii tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Ca ministru al comerțului, dar și al mediului de afaceri și antreprenoriatului în Guvernul României, menționez rolul important pe care îl joacă întreprinderile mici și mijlocii în economia europeană. Acestea reprezintă 99% din totalul întreprinderilor și sunt cele care au generat 85% din totalul locurilor de muncă în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, după cum a remarcat recent și comisarul Malmström, IMM-urile nu sunt suficient reprezentate în comerțul internațional. Politica comercială a Uniunii Europene trebuie să aducă beneficii imm urilor și cetățenilor uniunii în general. acest deziderat trebuie urmărit și în contextul adoptării unor decizii dificile cum ar putea fi cele referitoare la viitorul relațiilor comerciale cu uk post brexit. acest deziderat și referirea la valorile comune ale uniunii europene ne vor ghida ca președinție în următoarele șase luni. vă mulțumesc mult pentru atenție. Thanks a lot, Minister. I will give... Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Am să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice, după care celorlalți membri. Cred că maxim 3 minute per intervenție. Domnul Fisas, de la PP. To speak in Spanish, if you don't mind. O să vorbesc spaniolă. Muchas gracias, señor ministro, por su... Vă mulțumesc mult, domnule ministru, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o, foarte clară și cuprinzătoare. Ați acoperit uh, cele mai multe teme care au legătură cu comerțul internațional și pe care noi le tratăm aici. Mă bucur că vă veți apleca asupra lor în mandatul dumneavoastră. Nu mă voi referi la toate, pentru că nu e timp, dar vreau să mă refer la câteva dintre ele. Cu privire la reforma OMC-ului, pe care ați menționat-o, ni se pare că este un lucru foarte important. Dar vreau să știu, aveți intenții concrete, planuri concrete? În ce fel uh, vă gândiți să se facă o astfel de reformă? Deci dacă aveți un plan concret. Apoi, negocierile cu Statele Unite. Din păcate, TTIP a fost un eșec. Poate că am fost prea ambițioși. Știm că doamna comisar Malmström s-a deplasat în Statele Unite pentru a relua negocierile. Aceste negocieri se limitează însă la aspectele industriale, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Dar, în materie de reglementare, ce se poate face? Ce așteptări aveți? Și acum vreau să știu dacă credeți că putem totuși încheia un acord cu SUA, neavând mult timp la dispoziție. Trec la acordul cu Vietnamul. Avem probleme în relația cu această țară. Chiar la sfârșitul acestei uh, reuniuni eu trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu reprezentanți ai uh, industriei articole, articolelor de sport. Acești uh, reprezentanți se tem de faptul că prin acordul cu Vietnamul riscă să le fie periclitată activitatea. Vietnamul nu respectă drepturile omului. După cum știți, uh, negocierile cu Vietnamul sunt încă în curs. Credeți că putem să rezolvăm aceste chestiuni rapid? Mulțumesc! And for the SN... Mulțumesc! Acum de la socialiști, Imaculada Rodriguez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule ministru, și mult succes în mandatul dumneavoastră. Sper să aveți succes, pentru că dacă dumneavoastră aveți succes, și noi avem succes. Revin la chestiunile de fond. Ați vorbit despre negocierile USUA. Ei bine, ce se întâmplă cu cadrul negocierilor? De ce vă întreb? Pentru că știți cu siguranță că SUA s-a retras din acordul de la Paris, nu mai vor să-și ia angajamente climatice. Ne vom mulțumi așadar cu un acord care vizează doar produsele industriale? Sunt esențiale produsele industriale, dar totuși uh, nu suficiente dacă vrem să avem dezvoltare durabilă și atenuarea efectelor climatice. În ce privește multilateralismul, sigur că susținem uh, instituirea unui sistem clar, un sistem uh, mai bun decât ce avem acum prin OMC. Cum vedeți însă un astfel de sistem? Ce părere aveți despre organul de apel? Noi vrem ca acest organ să fie unul independent. Cei care îl uh, alcătuie ar trebui să fie independenți. N-am vrea să se repete uh, modelul din trecut, pentru că vedem care e reacția Statelor Unite. În ce privește dezvoltarea durabilă, am putea oare să o includem în acordurile comerciale? Aveți un astfel de obiectiv? Vă felicit! Însă, capitolul dezvoltare durabilă în acordurile comerciale ar trebui să includă clauze obligatorii S-au negociat uh, acorduri, mai sunt în curs de negociere alte acorduri. Puteți oare să ne garantați că un astfel de capitol de dezvoltare durabilă va fi inclus? Care e poziția președinției? Apoi, cu privire la America Latină. Cum vedeți relațiile noastre cu aceste țări? Considerați că sunt o prioritate sau nu? vedeți uh, în ce situație se află unele țări din America Centrală și cum merg negocierile cu Mercosur. Cum o să continuați uh, relațiile în timpul președinției dumneavoastră? Apoi, uh, și mă gândesc la domnul Bolsonaro, bineînțeles. Apoi, grupul meu este foarte preocupat de problema exporturilor cu dublă utilizare. Credeți că vom reuși să finalizăm acest dosar înainte de încheierea mandatului? Și în încheiere, dumneavoastră nu ați spus absolut nimic cu privire la Africa, alianța noastră cu Africa. Este o temă delicată pentru că avem uh, un problem acolo. Este un continent care produce imigranți și asta din cauza că acolo viața este îngrozitoare, de aceea atât de mulți oameni vor să călătorească spre Europa, punându-și viața în pericol, inclusiv traversând Mediterana. Emma McClarkin de la ECR. Mulțumesc. Domnule ministru, bun venit în Comisia INTA. Sper că veți reveni să ne vedeți în timpul mandatului dumneavoastră. Este o perioadă importantă și nu doar pentru mine, care știu că urmează Brexitul, ci și pentru că se întâmplă foarte multe în China, în SUA și la OMC. Mă îngrijorează faptul că în uh, prioritățile președinției nu ne-ați uh, spus concret cum veți face, face situației de la Geneva, de la OMC. De asemenea, mă dezamăgește că nu ați menționat uh, în mod specific uh, nimic în legătură cu negocierile cu Noua Zeelandă, cu Australia. În ce privește Asia, sperăm să încheiem acorduri cu um, Singapore, uh, cu Vietnamul, dar și cu alte țări. Apoi, uh, aveți în vedere relații bilaterale cu Taiwanul, cu Hong Kongul în mandatul dumneavoastră? Acum, uh, pentru că noi uh, care luăm cuvântul vrem să punem aceleași întrebări și eu am o întrebare cu asemănătoare cu antevorbitoarea. În ce privește Africa, dacă există vreun plan, vreo intenție pentru a uh, derula un acord sau vreo negociere cu Africa în mandatul dumneavoastră și ce se întâmplă cu Mercosur? Chile este o prioritate pentru noi. Thanks a lot. And for the liberals. Mulțumim din partea liberalilor. Katainen. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja, kiitokset Romanian. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc președinției române și ministrului care a venit să ne țină o prezentare atât de cuprinzătoare. Mult succes! Pentru că aveți uh, obiective foarte importante și sperăm să le realizați. Mă interesează, în general, problema dezvoltării durabile și situația din Africa. Sunt convinsă că o să discutăm despre asta un pic mai încolo. Câteva lucruri acum despre acordul comercial UE-Vietnam. Acordul negociat cu Vietnamul este unul cuprinzător și unul destul de modern care cred că va îmbunătăți comerțul dintre noi și ei. De asemenea, va duce la schimbări pozitive în societatea din Vietnam. Pentru că există capitole ce promovează dezvoltarea durabilă în acest acord. Și mi se pare important ca acest acord să poată fi adoptat în acest mandat, așa cum ați spus, pentru că interesul nostru în UE este să avem o relație viabilă, o relație comercială cu ei cât mai curând. Este modalitatea prin care putem să facem față competiției foarte, foarte puternice în zona de sud-est a Asiei. Avem nevoie de aliați. Ehm, Vietnamul are și alte oferte și uh, poate foarte bine să le accepte pe acelea. De aceea, cred că trebuie să adoptăm acordul cât mai curând posibil. Vă întreb, domnule ministru, este acest acord pe lista priorităților? Este prioritatea numărul 1? Și cât de realist ar fi să așteptăm uh, încheierea acestui acord? Mulțumesc! Uh, Helmut Scholz. Helmut Scholz pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența. Prezentare obișnuită, într-adevăr, a unei uh, președinții deosebite. <clears throat> Mulțumim pentru cele spuse. Ce ne-ar interesa pe noi? Sigur, acordul cu Vietnamul e important, dar cum veți respecta obligațiile legate de dezvoltare durabilă, de ocuparea forței de muncă, de condițiile de muncă? Eu cred că procesul de ratificare va depinde și de o eventuală îmbunătățire semnificativă a situației actuale. Cunoașteți, desigur, diferitele scrisori ale ONG-urilor din regiune și și din statele membre. O a doua întrebare. Ce părere are președinția română? Cum dorește să progreseze în stabilizarea acordurilor multilaterale. Suntem într-o stagnare aici și cred că avem nevoie de o abordare nouă. Una care să țină cont tocmai de această cooperare multilaterală. Apoi acel așa numit Appellation Body de la OMC, dar nu doar asta. Știți desigur că și Parlamentul nostru dorește o implicare mai puternică a parlamentelor tuturor statelor membre de la OMC. Credeți că președinția română ar putea încerca aici să găsească o abordare hotărătoare pentru că e o etapă de tranziție acum. Noi nu vom mai fi capabili să însoțim toate eforturile dumneavoastră în aceste șase luni. Însă noul Parlament va prelua din mers acest uh, bilanț și e important să fim credibili. Credibilitatea este importantă cu criteriile pe care le impunem, cu valorile noastre. Este, este cred, o întrebare esențială și pentru alegerile europene. Și în încheiere, care mă inter- o întrebare care mă interesează nu doar în ceea ce privește Vietnamul, ci poate ne puteți spune cum să continue, cum vor continua lucrurile cu China, companiile de stat. Există un raport al Comisiei, un raport de țară, dar s-a anunțat că nu va fi o lege specială pentru China. S-a spus că și alte state unde operează companii de stat, se vor exista rapoarte. Știți dacă există un astfel de raport pentru Vietnam? Ce facem? Avem standarde duble sau folosim totuși standarde unitare? În ce măsură poate președinția română face ceva? Mulțumesc, domnul Zabil. Mulțumesc, domnule președinte. O singură observație de aici, ca raportor permanent pe poziția, pe negocierea cu Vietnamul, care a fost menționată în repetate rânduri astăzi. Mi s-a spus că președinția urmează să aibă dezbatere doar la Consiliul din mai. Dacă așa este, atunci Parlamentul nostru nu va putea Uh, vota pe acest tratat, ultima noastră plenară în mijlocul aprilie și dacă acest lucru se întâmplă, decizia va fi amânată cu cel puțin un an pe acest tratat. După alegerile din mai, noul parlament se întâlnește abia în iulie, trebuie să se pună pe picioare, apoi urmează comisia nouă. Deci tratatul cu Vietnamul nu va ajunge la noul parlament înainte de sfârșitul acestui an, ceea ce ar însemna că întregul proces de ratificare ar fi mult amânat. Eu am trimis deja o scrisoare tuturor miniștrilor pe comerț din toate statele membre și uh, președintelui Tusk, rugându-i să grăbească acest proces. Aș dori să vă rog și pe dumneavoastră acest lucru și poate să vă rog să regândiți calendarul pentru dezbaterea acestui tratat special. Deja am votat pe acordul de liber schimb cu Japonia, în curând îl votăm pe cel cu Singapore și nu cred că am vrea ca cel cu Vietnamul să fie uitat. Andrew Kirtnelling, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență, domnule ministru. Am întrebare care a mai fost adresată, dar insist tot pe acordul de liber schimb cu Vietnamul. Știm că a fost amânat, nu știm cu cât timp. Aș dori să știu ce activități ați prevăzut în perioada aceasta de amânare pentru a garanta un progres, în special pe drepturile fundamentale, drepturile în domeniul muncii care să garanteze că atunci când textul se întoarce parlament, în Parlament să se bucure de o mare majoritate. A doua întrebare. Avem evoluții noi la Davos. Știm că vor fi lansate uh, negocieri multilaterale la Davos despre comerțul electronic. Există și. Nu-ați spus nimic despre comerț și date. E un subiect controversat în Parlamentul European, în discuțiile globale. M-ar interesa să știu dacă și aceasta este o prioritate pentru președinția română. Christoph Franzen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Oprea, pentru că v-ați pus la dispoziția acestui, uh, acestei comisii. Foarte succint, Colegul Fiza, doamna Katainen și alții au, uh, s-au referit deja la Vietnam. Vedeți că este o mare prioritate, nu doar pentru comisia noastră, ci pentru întreaga instituție. E important să progresăm. Vrem să reușim acest lucru încă sub mandatul nostru. Cu toții suntem uh, așadar interesați de agenda președinției și întrebarea este simplă. Ce ne puteți spune despre negocierea cu Vietnamul? Am înțeles că ar putea exista și niște probleme cu juriștii lingviști. Sperăm că nu de aceea e atât de târzie discuția. Poate putem face ceva pentru a grăbi discuția. Rezoluția noastră va fi gata în martie. Sperăm că și dumneavoastră să puteți fi pregătiți în acel moment. Președintele, Parlamentul uh, este într-adevăr mult mai uh, rapid și mai uh, profund în activitatea sa decât Consiliul. Domnule ministru, iată câteva întrebări pentru dumneavoastră, vă rog. All the, the good... Mulțumesc. O serie de întrebări, într-adevăr, bune. Unele lucruri E normal să fie pe ordinea de zi? Vreau să spun de la început că președinția vrea să fie una ambițioasă, dar în același timp realistă. Să ținem cont de context, totuși. Nu e vorba doar de Brexit pe 29 martie. Se pare că incertitudine e singura certitudine în acest moment. Nu știu dacă e umor britanic sau nu, dar uh, sperăm că cetățenii și politicienii din Regatul Unit vor găsi răspunsul potrivit. Așteptăm și noi acest răspuns. În același timp, în mai vor avea loc și alegerile europene. De fapt, timpul rămas pentru dezbatere în Parlament, în Comisie, este un timp limitat. Și dumneavoastră veți uh, merge în campanie electorală, probabil. Și atunci vom analiza agenda uh, cu președintele Lange, cu domnul Winkler, am analizat-o și în România, am încercat să identificăm și să înțelegem care sunt dosarele pe care putem progresa. Și mulțumesc președinției austriece pentru trilogurile purtate și Parlamentul European pentru eforturile întreprinse. Așa s-a putut ca anumite dosare să fie trecute prin Parlament în aceste zile, ca cel pe care l-ați menționat mai devreme. Mă gândeam la mecanismul de screening pentru investiții. A fost un efort uh, serios și doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru aceste eforturi. Dat fiind așadar faptul că vrem să fim și ambițioși, dar și realiști, voi încerca să ofer uh, niște răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Organizația Mondială a Comerțului, așadar, o întrebare din partea domnului Fisa și altora. Se discută și la Davos și va mai fi și uh, întâlnirea informală care va avea loc la București pe 21 și 22 februarie. L-am invitat pe domnul președinte Lange, care a promis să fie prezent la cina informală și a doua zi, pe 22, pentru că implicarea Parlamentului European, implicarea cu parlamentele statelor membre ar trebui să fie unul din uh, elementele importante ale președinției noastre. Unitatea este cuvântul cheie <clears throat> și se regăsește în toate discuțiile pe care le avem. Știți că trebuie să fiți acel broker sincer care ajută găsirea consensului. Astăzi nu exprim doar o părere personală sau ideile României, ci este de fapt poziția eu trebuie să-i aduc la oaltă pe toți colegii mei pentru a găsi un consens pentru răspunsurile pe care trebuie să le oferim la întrebările pe care le-ați adresat. Iar pentru reforma OMC, UE trebuie să fie un actor global și să conducă acest proces. Eu cred că progresăm bine și cred că și acordul trilateral cu Japonia și Statele Unite uh, s-au înregistrat niște progrese și acolo. Pe uh, toate subiectele menționate sunt pe picior de sunt la fel de importante pentru buna funcționare a organizației. <clears throat> la întâlnirea informală, unde l-am invitat pe directorul Azevedo, încercat să dau un mesaj tuturor statelor membre cu privire la această prioritate și faptul că este considerată una din prioritățile principale. Au fost multe întrebări despre Vietnam. Da, așa cum am spus deja, am spus că este una din prioritățile președinției noastre. Lucrurile trebuie făcute în etape, pas cu pas. Întâi trebuie semnat. Cunoașteți situația în momentul de față în Consiliu. Am avut de dimineață deja această discuție. Am explicat și eu că este una dintre priorități și că ar trebui semnat sub președinția noastră. Dacă e semnat, apoi vom uh, ști, cunoaștem pașii pe care trebuie să-i întreprindem împreună. În același timp, știu că în Consiliu se monitorizează cu atenție situația drepturilor fundamentale din Vietnam și în acest sens așteptăm ca Vietnamul să ratifice cele trei uh, convenții rămase. Au mai existat întrebări și despre mandat negocierile cu Statele Unite. Așa cum am spus și mai devreme, noi considerăm că lucrurile ar trebui să se miște repede, În aceste zile voi discuta cu colegii din statele membre, cu ceilalți miniștri, pentru a înțelege exact care este consensul la care putem ajunge astăzi pentru a ne mișca cât mai rapid. Va fi și pe ordinea de zi a Consiliului Informal din februarie. urmăresc și eu cu atenție ce se întâmplă în uh, comerțul internațional. Și cred că cuvintele cheie menționate mai devreme sunt uh, unitatea statelor membre în negocieri, în același timp transparența și în același timp lucrurile spuse clar, agricultura, aspecte care nu pot fi negociate în acest moment. Utilizarea duală, da, cunosc uh, subiectul, e o discuție dificilă pe care o tot purtăm, uh, e pe ordinea de zi. Vom încerca să vorbim cu toți colegii. E o diferență pentru că în unele state membre ține de Ministerul de Comerț și în alte state membre de afacerile externe. Vom încerca însă să vedem care sunt pozițiile. În momentul de față discuția există și în Consiliu. S-a, s-a mai pus o întrebare legată de Africa. Și doamna McClarkin a adresat această întrebare. Așa cum știți, există deja niște tratate convenite, iar în uh, februarie mă voi afla în Egipt, pentru că Egiptul va decide, deține, deține timp de un an președinția Uniunii Statelor Africane și vom încerca să discutăm împreună unele subiecte discutate deja atât la INTA cât și în uh, alt documentele Parlamentului European. ceea ce privește negocierile cu Australia și Noua Zeelandă, sunt pe ordinea de zi. Au început deja negocierile în Consiliu și sperăm că vom vedea progres și acolo în cel mai scurt timp. Doamna Rodriguez a adresat o întrebare despre Mercosur. Ieri dimineața am avut o, întreba- o întrevedere cu raportorul Parlamentului pentru Mercosur și am discutat, am încercat să văd ce poziție are. Am avut o fereastră, o ocazie foarte bună. În momentul de față, toată lumea încearcă să vadă care e părerea celeilalte părți și sper că vom reuși să înregistrăm progrese și aici. E pe ordinea de zi. And also uh, it was a question... S-a mai pus o întrebare despre comerțul electronic. Într-adevăr, este unul din subiectele care va fi discutat atât la OMC și un subiect pe care vrem să-l discutăm și la Geneva. <clears throat> Eu cred că este important și pentru IMM-uri. Fiecare mică întreprindere astăzi poate deveni o micro-multinațională, în sensul că poate exporta, poate fi prezentă pe mai multe piețe la un click distanță. Și eu cred că e foarte important să știm, să discutăm, să dezbatem acest subiect. Câteodată prea multă reglementare poate strica astfel de lucruri care altfel pot avea loc. În urmă cu câțiva ani nici nu discutam, nu ne puteam închipui iar astăzi sunt lucruri pe care unii oameni și le închipuie și în scurt timp vor deveni realitate. Trebuie însă să ținem cont de valorile importante ale Uniunii Europene și acestea trebuie să ne ajute în uh, direcționarea președinției noastre. Valorile Uniunii Europene, pe care le susținem cu toții, sunt foarte importante. Vrem să, fim, să ne concentrăm și să transmitem mesajul puternic pe acest subiect la Geneva. Cred că am atins Mulțumesc, domnule ministru. Alte întrebări? Se pare că nu. Vă mulțumesc și mult succes în munca dumneavoastră, toate cele bune. Vă mulțumesc și trebuie să spun că mă bazez pe ajutorul dumneavoastră. Mă bucur pentru aceste întrebări și sunt deschis să vă stau la dispoziție când doriți. Oricând doriți, spuneți-mi și vom uh, sta în strânsă legătură, nu doar ca ministru, ci și ca senator, deci înțeleg. Ok. Point 13. Punctul 13 acum. Raportul privind delegația ad hoc la sesiunea anuală a conferinței parlamentare la OMC, la Geneva, în 6-7 decembrie. Au fost mai bine de 300 de participanți, mai bine de 50 de țări. Tema conferinței a fost OMC, calea de urmat pe viitor. Această conferință a fost uh, organizată de Uniunea Interparlamentară și de către Parlamentul European și a fost uh, coprezitată de către mine și uh, președintele parlamentarului din Namibia, doamna Manfred Williams. Domnul Casal, do vicepreședintele, a rostit un uh, discurs în numele președintelui nostru, a domnului Tăiani, după care am avut uh, dezbateri foarte interesante cu reprezentanții de la OMC, cu ambasada uh, SUA la OMC, cu vice directorul general de la OMC și așa mai departe, în alți demnitari, în pregătirea adunării parlamentare am, uh, de, am încercat să pregătim un document uh, la Comitetul de Pilotaj, care a fost și adoptat. Am avut și câteva grupuri de experți cu domnul Rubiș și cu domnul Scholz. Și am avut și sesiunea de încheiere cu un document întocmit de colega noastră Imaculada, care este și prezentă. Deci, putem spune că a fost un eveniment interesant, o conferință interparlamentară foarte vioaie, iar Parlamentul European și-a adus o contribuție importantă la această conferință. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Ima. Domnule președinte, cred că ați prezentat foarte bine situația. Aș dori doar să mai adaug ceva. Într-adevăr, Parlamentul European joacă un rol foarte important în acest proces la această conferință interpar interparlamentară de la OMC. Este foarte important faptul că am reușit uh, cu unanimitate de voturi să adoptăm declarația finală. E foarte greu să reprezinți 160 uh, de țări în lume cu situații diferite, uh, din punct de vedere politic, cu puncte de plecare diferite și să ajungi la un acord care nu conține chiar tot ce ne-am fi dorit noi, evident, dar care totuși reprezintă un pas înainte important față de ultima declarație pe care am uh, adoptat-o. Și deci eu mă declar mulțumită de participarea Parlamentului European la acest eveniment. Secretariatul a avut un rol foarte important de jucat și cred că dacă continuăm în această direcție, vom obține progrese importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci trecem la următorul punct. Punctul 14. Am discutat în această dimineață relațiile între SUA și Uniunea Europeană, relațiile comerciale, cu domnul director general Jean-Luc Demarti, care ne-a explicat că există strategii în ceea ce privește mandatele care au fost uh, publicate vineri. Bineînțeles că e interesant să avem o analiză mai amănunțită a consecințelor uh, relației comerciale UE-SUA asupra relațiilor comerciale între cei doi parteneri și asupra uh, sistemului de comerț uh, internațional. S-a întocmit un studiu, iar autorul acestui studiu este domnul Peter Chase, e bine cunoscut comisiei noastre. Bun venit, uh, Peter, la ședința noastră. Studiul a fost uh, publicat și dezbaterea pe marginea acestui studiu sper să ne ofere o bază științifică pentru dezbaterea cu privire la uh, proiectele de mandat publicate de către Comisia Europeană vineri. Îi dau cuvântul lui Peter Chase ca să ne prezinte rezultatele studiului. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru ocazia pe care o dați uh, organizației mele, German Marshall Fund, mie și colegilor noștri, de a efectua acest studiu mandatat de dumneavoastră și uh, pentru că ne oferiți posibilitatea să-l prezentăm. Uh, știu că timpul vă presează, că calendarul de astăzi este foarte încărcat. Știu că ați avut și în această dimineață un schimb foarte interesant cu domnul de Marti și deci o să încerc să fiu cât mai succint în prezentarea mea. Am pregătit uh, câteva diapozitive care parcurg uh, sau preiau studiul pe care uh, am, aș fi vrut să le trimit reprezentanților comisiei. Nu știu dacă s-a întâmplat acest lucru. Vă rog să trimiteți această prezentare după aceea, dar studiul încearcă să arate ce a făcut acest guvern, de unde a pornit și apoi să vedem care sunt consecințele asupra comerțului transatlantic și asupra sistemului global uh, comercial și uh, să prezentăm uh, mai multe scenarii posibile. Deci, foarte pe scurt, o să, nu o să mă acces pe ce s-a făcut, deci ce au făcut membrii comitetului. Cred că sunteți suficient de informați. Aș dori să vorbim despre uh, trecut, de unde a pornit uh, acest guvern, ce îl însuflețește și apoi, uh, foarte important, să discutăm scenariile pe viitor și care ar trebui să fie măsurile pe viitor. La Washington, uh, predomină sentimentul că SUA a fost victima politicilor comerciale. Și nu numai victima celorlalți, ci victima celorlalte guverne, guvernelor anterioare. Una dintre tezele cele mai uh, importante uh, care apare în uh, strategia comercială a guvernului e că din așa numite pretinse avantaje comparative, deci această, acest guvern își va deschide piața celorlalți. Mm, deci, mm, vă reamintesc că celelalte guverne au liberalizat economia uh, americană în avantajul tuturor, ori acest guvern nu va mai proceda la fel pe viitor ceea ce uh, a dus la o uh, tactică de negociere foarte puternică. Noi am dat suficient, ce ne dați voi în schimb acum, ceea ce uh, oglindește toate negocierile care au avut loc de atunci încoace. Uh, S-a vorbit foarte mult despre deficiturile comerciale Uh, ale SUA există uh, un diapozitiv care arată că uh, China are cel mai mare comer- deficit comercial, după care urmează Uniunea Europeană, costă 50 de miliarde aproximativ. Deci, uh, guvernul are în colimator Europa. Studiul uh, este foarte factual, uh, parcurge măsurile care au fost adoptate, nu o să mă refer la ele. Acum vă prezint situația actuală în ce privește relațiile USUA, OMC și relațiile SUA și China. Domnul de Marti va uh, făcut o prezentare detaliată în legătură cu relațiile dintre UE și SUA în această dimineață. E clar că taxele vamale privind oțelul sunt o realitate, dar uh, așa cum spunea domnul director general, ele afectează mai mult SUA decât Europa. Comisia va rămâne pe poziție, va respecta declarația comună din iulie 2018 uh, și de când uh, uh, studiul a fost finalizat în ultimile săptămâni, am constatat că există progrese, există dorință de a negocia, de a înregistra progrese uh, și apoi Comisia a publicat cele două mandate de negociere. Așa cum s-a spus în această dimineață, am avut doi ani și jumătate de negocieri pentru TTIP, care reprezintă baza pentru negocieri viitoare, dar este clar că avem o diferență foarte mare de opinie între cele două părți. SUA uh, vizează negocieri uh, comerciale mai ample, mai vaste, ori Comisia se axează doar pe taxele vamale pentru produsele industriale și pe evaluarea de conformitate. Diferența sau diferendul principal îl reprezintă, bineînțeles, produsele agricole. Trebuie să spunem că în obiectivele de negociere ale guvernului, care sunt sintetizate într-un diapozitiv, se menționează licitațiile, deci se vor discuta licitațiile. Există și aici uh, răspund în parte și la unele întrebări referințe la du dezvoltarea durabilă, atât în ce privește dreptul muncii, cât și mediul. Și SUA pare să ceară ca Uniunea Europeană să aibă un rol uh, mai puternic în acest domeniu decât o facem prezent. Însă, pe listă nu funcționează ISTS, uh, deci Tribunalul pentru Soluționarea Litigilor și cooperarea de reglementare este tratată în mod diferit față de TTIP. Guvernul a spus că dorește să negocieze uh, în faze, deci pe etape, consultându-se consultându permanent cu uh, Senatul. Și acum ajungem la scenarii. Marea întrebare este, bineînțeles, dacă uh, Uh, guvernul va publica un studiu în legătură cu industria automobilistică e, uh, europeană, este o amenințare la adresa securității naționale. Sunt sigur că studiul va fi publicat probabil la jumătatea lunii februarie și răspunsul va fi pozitiv. Că industria europeană, îmi cer scuze, e în interes uh, național. Întrebarea este care sunt opțiunile care vor, vor fi prezentate în studiu și ce va face guvernul cu ele. S-a spus că una dintre opțiuni ar putea să fie să fie impuse taxe vamale pe, impozit, pe, pe uh, piese auto, dar Ideea ar fi să se axeze mai mult pe mașinile electrice, pe mașinile automate, Uh, sunt uh, obiective pe care le urmăresc și chinezii. Ceea ce, bineînțeles, că ar avea un efect asupra sau un impact asupra Europei. Dacă președintele și guvernul va impune aceste taxe vamale de care vorbeau uh, domnul de Marti și doamna Wikstrom, nu vom mai avea negocieri ulterioare cu SUA, UE va avea o poziție foarte fermă și domnul de Marti a făcut o aluzie la uh, o, un quantum de 20 de miliarde de uh, euro pentru care SUA este principalul furnizor. Și ne întrebăm ce se va întâmpla. Vom avea uh, 80 de miliarde de uh, dolari pentru a compensa pierderile din uh, schimburile privind auto, autovehiculele, 10 miliarde pentru oțel. Ce vom face? Toată lumea avea de pierdut din această situație și doar această rigiditate de care vorbește Comisia poate că nu este soluția ideală, pentru că nu știm cum uh, Trump, cum domnul președinte Trump va reacționa la um, represalii. Deci, în concluziile studiului, am, noi spunem că ar trebui să înțelegem care este situația, să înțelegem poziția lui Trump, că au asumat prea multă răspundere, că ar trebui să împărțim povara, să negociem cu țările, așa cum s-a spus și astăzi, și să spunem, de exemplu, că Uniunea Europeană își va asuma răspunderea. Dar, dacă asumăm răspunderea, atunci uh, punem accent pe autoritate. Și apoi, dacă e să ne uităm la negocieri, oamenii fac greșeli uh, referindu-se doar la produsele agricole ca atare. Cred că ar trebui să facem o diferență între negocierile privind accesul de piață și chestiunile de reglementare, atât pentru bunuri agricole cât și pentru alte tipuri de bunuri. Mulți cred că au uitat faptul că UE este exportatorul uh, cel mai mare de, uh, produs, de produse agricole la nivel mondial. Avem un surplus comercial imens uh, cu SUA. Obiectivele de negociere americane Uh, sau negociatorul înțelege că nu va putea să obțină uh, schimburi comerciale fără taxe. Dar trebuie să mai spunem că problema cu produsele agricole nu reprezintă uh, uh taxele vamale, ci chestiunile de reglementare, preferintele generalizate. Și dacă abordăm astfel problema, creăm o nouă dinamică pentru a negocia cu guvernul, fără a submina ceea ce pare să fie uh, dorința noastră, respectiv accesul pe piață pentru produsele agricole și chestiunile tot ce ține de uh, siguranța alimentară. Mai există și alte chestiuni legate de reguli și de reglementări, dar cred că partea de cooperare de reglementare trebuie să fie menținută aparte. Atât de negocierile comerciale, așa cum a spus în această dimineață domnul de Marti, cu ocazia TTIP-ului ne-am dat seama că chestiunile de reglementare nu se potrivesc cu un acord comercial. Și aici e linia de demarcare și aici trebuie să uh, recreăm uh, poduri uh, sau punți cu SUA. În ce privește relațiile SUA și China, foarte pe scurt. Comisia Europeană a încercat să abordeze chestiuni pe care le-au menționat SUA cu privire la organul de apel, deci toate aceste măsuri au dat roade. Și, așa cum spunea domnul Marti, SUA se implică din nou în proces și cred că trebuie să continuăm în această dinamică cred că e loc de mai bine. SUA au uh, făcut câteva angajamente uh, puternice la OMC și se pare că încerc, încerc, uh, încep acum să își schimbe poziția cu privire la organul de apel. Iar în ceea ce privește China, și o chestiune foarte importantă care este menționată în studiu, dar cred că SUA UE și Japonia au uh, cooperat foarte bine cu China, dar putem să îmbunătățim această cooperare, respectiv să avem un uh, institut de soluționare a litigilor la OMC care să deblocheze situația. Și aici intervine rolul cheie al Uniunii Europene. Dacă vrem să cooperăm cu China, trebuie să implicăm un număr cât mai mare de factori implicați. SUA nu mai pot să creeze o coaliție singure în jurul lor și aici ar, veni, uh, ar interveni rolul și răspunderea Uniunii Europene. Poate juca acest rol și sper să o facă. Vă stau la dispoziție pentru întrebări, mă opresc aici. Yeah, thanks a lot. Mulțumim foarte mult. Cine vrea să ia cuvântul? Emmanuel. Da, domnule Chase, dumneavoastră spuneți că există tactici de negociere diferite la noi și la americani. De netăgăduit, americanii negociază în mod brutal, dar eficace, în vreme ce noi, europenii, uh, pare că ne cam temem și asta din cauza că suntem uh, dezbinați. S-a văzut asta în lunile care au trecut. Poate că uh, ar fi bine să ne faceți o precizare. Uh, eu am aici uh, o declarație a reprezentantului comercial al Statelor Unite și care spune că am putea vorbi despre un tratat diluat, în sensul că ei ar fi de acord cu orice. Totul poate fi dezbătut, inclusiv agricultura, bunurile agricole, fluxurile transfrontaliere de date, pentru ei toate astea sunt pe masă lucru care pentru noi e de neacceptat. Așa că revin la ce a spus cu privire la agricultura. Așa este. Uniunea Europeană exportă mai mult în SUA decât importă din SUA în materie de produse agricole. Dar ce e clar este că e nevoie de o aliniere a regulilor, lucru de neacceptat pentru Europa din cauza OMG-urilor. Ăsta e spinul. În documentele americane pe care le-am consultat, um, Dumneavoastră ați spus că există progres în ce privește dezvoltarea durabilă. Ba nu! Nu există niciun fel de uh, progres de deschidere din partea administrației Trump, lucru din nou de neacceptat pentru noi. Dar uh, foarte mulți europeni au spus că nu vor uh, un acord cu SUA, un acord uh, cu un partener transatlantic fără un astfel de capitol. Uh, prin urmare, ă, toți europenii se tem de așa ceva. Nu vrem ca un Europeană să devină bătaie de joc al lumii întregi, tocmai pentru că ne-am pierdut pe drum. Ima. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru prezentare, domnule Chase. Am câteva observații de făcut. Mai întâi, în ce privește amploarea acordului, am uh, fost de acord că vom discuta numai despre bunurile industriale. Mă rog, Comisia și Consiliul. Știți că noi, însă, în Uniunea Europeană, suntem uh, foarte preocupați de efectele schimbărilor climatice și regretăm foarte mult că SUA s-a retras din acordul de la Paris. Iată așadar două viziuni complet diferite cu privire la dezvoltarea durabilă. Deci, într-o astfel de situație, cum să încheiem vreun acord oarecare, chiar și numai pentru produse industriale, cu cineva care uh, nu ține seamă deloc de dezvoltarea durabilă, nici măcar în producția de bunuri industriale. Deci e un obstacol care nu văd cum poate fi surmontat. Al doilea lucru, organul de apel al OMC. Dumneavoastră ați uh, privit într-o lumină pozitivă nu? declarațiile domnului Trump referitoare la reformă. Dar chiar înainte de dezbaterea aceasta din comisia noastră, am vorbit despre forum. Despre forumul interparlamentar al OMC care s-a întrunit în decembrie la Geneva. Și l-am ascultat pe ambasadorul Uniunii Europene, pe lângă OMC. Acolo erau reprezentanți uh, parlamentari din toate țările membre în OMC și cred că a existat o unanimitate. Nu cred că putem avea în vedere vreun alt organ care să poată soluționa litigiile dintre state sau dintre un stat și investitori. Din nou, aici avem o divergență. În plus, OMC-ul se bazează pe funcționarea acestui organ care să soluționeze litigii, o funcție esențială. Deci, ce părere aveți despre această situație? aveți oare vreo veste bună pe care să ne dați? Apoi, în ce privește cooperarea în materie de reglementare? Este cu siguranță un lucru și mai important decât comerțul în sine, decât barierele vamale. Sunt de acord. Dumneavoastră ați spus că noi uh, abordăm uh, în mod diferit această cooperare în materie de reglementare față de cum am făcut-o în negocierile pentru TTIP. În ce constă diferența? Și în fine, ca să închei, dimensiunea globală. Mă refer doar la Uniunea Europeană. Deficitul nostru comercial vine doar din uh, taxele vamale sau și din lipsa de competitivitate, din uh, preferințele consumatorilor. Poate că foarte mulți consumatori americani au ales să conducă mașini uh, europene pentru că li se par mai bune. E bine, cum explicați uh, poziția președintelui Trump că nu e suficient să spunem vina aparține celorlalți? Mă opresc aici. Acum mai rândul meu. Ba nu, Helmut Scholz întâi. Um, the, the question on the relation... Ba nu. În ce privește relațiile cu China? Uh, această narațiune pe care o promovează domnul Trump, uh, această viziune, așa cum ați numit-o, nu cred că se aplică și relațiilor cu China. În discuțiile noastre cu administrația SUA, am constatat că problemele cu China reprezintă singurul lucru pe care putem fi de acord. În ce privește sistemul de, comerciali- sistemul de relații comerciale global, având în vedere faptul că acum China este membru în OMC, am sigur, există războiul comercial China-SUA. După părerea mea, cred că SUA a devenit puțin mai deschisă la ideea de a accepta o reformă a OMC pentru că ar fi și în interesul lor. să încercăm să constituim un bloc împotriva Chinei nu este soluția potrivită. Uneori, reacția Statelor Unite ale Americii împotriva Chinei pare să fie puțin cam exagerată. Ați menționat că Uniunea Europeană a prezentat o serie de propuneri pentru reforma organului de apel Așa cum a spus Ima, acest lucru a fost uh, respins în întregime de către ambasadorul lor la OMC. Ambasadorul uh, american a respins și pe motiv că propunerea este susținută de China. Nu putem uh, accepta ca acesta să fie nivelul discuțiilor și nivelul de cooperare. Helmut. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte din punctul meu de vedere. Nu vreau să mai repet tot ce s-a spus de dimineață, dar vreau să diferențiem clar despre ce e vorba. Cine este beneficiarul acestui nou acord planificat? E vorba de bunuri industriale. Deci ne întoarcem la întrebarea și ar fi interesant uh, discutat în ce condiții se produce? Ce efecte are asta asupra mediului, asupra aspectelor de ocuparea forței de muncă, despre poziția IMM-urilor, despre competitivitatea produselor europene pe piața americană și invers. Care este plus valoarea acestui acord dacă avem această zonă? Și atunci întrebarea este dacă cei doi parteneri au obiective complet diferite. Fiecare gândește în termeni proprii și neagă efectele globale. Eu cred că avem nevoie de un proces de gândire. Ce aport să aducă un acord uh, nou sau renoit pentru evoluția viitoare. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Nu putem să ne gândim <clears throat> doar la profit, ci uh, putem gândi la impactul general. Am obținut un studiu despre toate acordurile de liber schimb încheiate și se arată clar în studiu că uh, efectul creierii de locuri de muncă este unul pe termen pozitiv pe foarte mult timp. Se spune acolo de CETA, EFTA, toate cele pe care le-am încheiat. Trebuie să ne gândim dacă aceste acorduri bilaterale au această posibilitate de a duce cu sine îmbunătățiri multilaterale sau distrugem sistemul multilateral. Sau apar celelalte uh, economii, cele emergente, care nici nu se vor gândi la aceste aspecte. Pe mine m-ar interesa ce părere aveți despre aceste procese globale despre companiile transnaționale care au un efect asupra unui astfel de, de contract uh, multilateral. Iar politica de investiții a americanilor este orientată în așa fel, în momentul de față, că servesc în primul rând intereselor americane, desigur. Noi nu avem cu ce le răspunde rămân la acest cerc restrâns. Asta mă interesează. Care considerați dumneavoastră că e plus valoarea unei renoire a unui astfel de acord existent și care e limitat? Peter. Intervenție fără microfon. Thank you very much. Uh, I'm very Mulțumesc foarte mult. Știu că nu prea avem mult timp la dispoziție, nici nu știu cum să fac să răspund tuturor. Uh, S-a pus o întrebare legată de agricultură, dacă agricultura ar trebui să fie inclusă sau nu. Eu cred că ar trebui întâi să examinăm diferențele dintre cele două perspective, cele două puncte de vedere. Uh, reglementare pe de-o parte și acces la piață pe de cealaltă parte. Ați spus că abordarea americană față de siguranța alimentară e nesustenabilă și nedorită, neacceptabilă. Tocmai asta vreau să semnalez, că puteți să separați partea de reglementare de partea de acces la piață. Și astfel răspund uh, în mod uh, specific întrebării pe care ați pus-o legată de diferența dintre TTIP și și abordarea actuală. Calea de urmat este, așa cum a spus uh, directorul general de Marti. TTIP ne-a arătat clar că foarte multe dintre probleme țin de faptul că aspectele de reglementare nu ar trebui incluse într-un acord comercial. Un acord comercial trebuie să aibă doar clauze comerciale partea de reglementare trebuie discutată de către legiuitori și aceea trebuie să determine dacă se asigură un nivel corect de protecție. Ma, revenind la agricultură, e interesant de notat că în mandatul de negociere administrația nu spune nicăieri că dorește să se elimine abordarea europeană în ce privește biologie alimentară. Uh, iar aici uh, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană are o politică foarte solidă bazată pe date științifice pentru aprobarea produselor agricole, inclusiv mm, pentru importurile de produse pe piața internă. Și așa și trebuie să fie. Dar cred că este loc de cooperare aici. Iar o astfel de cooperare n-are nimic de a face cu negocierile comerciale. Lasă uh, OMC-ul la sfârșit. M-a plecat asupra Chinei. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, să ne coalizăm toți împotriva Chinei nu este soluția cea bună. Însă, liderii chinezi înșiși au recunoscut în mai multe rânduri că au o supracapacitate în economia lor și acesta e un lucru că lucrurile nu funcționează așa cum trebuie în economia chineză. Ei trebuie să introducă reforme pentru binele lor. Faptul că au acest surplus, acest excedent în mai multe sectoare și nu doar în sectorul oțelului, ci și în multe altele, E unul din motivele pentru care multe țări în curs de dezvoltare nu au dorit o mai mare liberalizare în negocierile de la Doha, pentru că nu au vrut să fie cuceriți, copleșiți de exporturile chineze. Eu spun că restul lumii, nu doar SUA, nu doar UE, nu doar Japonia, ci restul lumii ar avea de câștigat dacă ar încuraja China să facă reformele necesare pentru că subvențiile, surplusul, excedentul de capacitate au un impact și asupra intereselor uh, europenilor, uh, coreenilor, japonezilor și așa mai departe. Deci e nevoie de un efort diplomatic care uh, să nu ia forma unei coaliții, unei găști care să bată China. În ce privește organul de apel al OMC, am citit afirmațiile făcute de administrația americană au uh, foarte multe poziții um, de zeci de pagini. Trebuie subliniat însă faptul că organul de apel a luat ființă înainte să vină la putere administrația Trump și dacă administrația Trump pierde atât de mult timp vorbind despre aceste detalii care sunt problematice în funcționarea organului de apel, nu înseamnă că administrația vrea pur și simplu să renunțe la acest sistem, ci să ne implice pe toți într-un efort de reformă. Comisia a uh, tratat cu seriozitate multe din aspectele semnalate de administrația Trump și le-a uh, inclus în comunicarea sa. Un lucru pe care îl avem în comun este că administrației Trump nu îi place uh, ce decizie a luat organul de apel cu privire la uh, dumping și la măsurile de retorsiune. Uh, vor să reformeze procesul. Cred că Comisia a avut dreptate atunci când a spus că întâi trebuie să ne concentrăm asupra procesului. Administrația Trump va trebui să se răzgândească până la urmă că fără organul de apel, sistemul de soluționare a disputelor, a litigilor, nu va funcționa așa cum trebuie. Și ajung la ultima problemă ridicată de domnul Scholz. Unde este plus valoarea unui acord bilateral? În ce măsură un acord bilateral ne deviază de la încercarea de a face un acord multilateral? Ei bine, multe țări care au participat la runda de la Doha au spus, uh, țările în curs de dezvoltare au spus că nu sunt uh, doritoare să se liberalizeze complet dacă uh, China o să le copleșească apoi. Și iată de ce China are un interes propriu să se reformeze, pentru că doar așa poate încuraja multilateralismul. Astfel, sau fără acest lucru, mulți membri, inclusiv UE, nu au altă cale de ales decât bilateralismul. Sunt multe alte lucruri de pomenit, dar cred că ar trebui să mă opresc aici, deoarece știu că aveți o agendă încărcată. Mulțumim foarte mult! Sunt convins că discuțiile cu privire la relațiile noastre cu SUA și uh, reforma OMC vor uh, fi de permanentă actualitate și le vom mai avea și ne vom uh, baza din nou pe experiența ta, dragă Peter. Mulțumesc. Am încheiat punctul 14 de pe de zi. Peste 5 minute urmează să discutăm punctul 15, de fapt, să ținem audierea referitoare la conectivitatea Europa-Asia, impactul asupra comerțului. Okay. Lambrecht.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

Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, item 15, 50 our agenda is the public hearing on Punctul 15 de pe ordinea de zi este conectivitatea Europa-Asia. Eu sunt convins că e un subiect uh, complex. În primul rând, datorită naturii conectivității, care nu este foarte bine definită, dar și datorită situației geografice și politice în aceste două regiuni, uh, Europa și Asia, respectiv. Comisia a prezentat Președintele se corectează. Comisia și SAE-ul a prezentat un, au prezentat un document comun care se numește Legătura, da, face legătura între Europa și Asia, construirea de blocuri pentru o strategie UE. Deci uh, putem spune că există această legătură și au fost uh, prezentate și câteva blocuri de negociere și, pe de altă parte, și noi am încercat să clădinim această uh, conectivitate prin inițiativa Centura, uh, o centură, un drum, Sigur că noi am uh, definit aceste blocuri. Întrebarea care se pune este dacă sunt complementare sau uh, dacă sunt uh, mai degrabă conflictuale, să vedem care este strategia. Dacă ne uităm la inițiativa chineză, pe care o discutăm foarte mult în Europa, Mm, trebuie să încurajăm uh, investițiile și să apropiem cele două blocuri, dar trebuie să ne întrebăm dacă partea chineză nu încearcă decât să-și urmărească propriile interese și uh, dacă nu vom asista la o dominare uh, a Europei de către China. Deci, iată, chestiuni foarte importante, cu adevărat strategice, reunite sub acest uh, titlu, uh, legăturile între Europa și Asia. Avem uh, experți extrem de cunoscuți, oaspeți de seamă, pentru a discuta toate aceste subiecte. Și sper că această audiere să fie cât mai vie și mai interesantă Am invitat și eu o, o jurnalistă care să modereze această audiere, doamna Iana Dreyer, de la Borderlex, ne onorează cu prezența, ea cunoaște foarte bine subiectul și ea ne va prezenta programul E minunat pentru mine, spune președintele, pentru că nu va trebui să mai dau cuvântul să fiu strict cu timpul, ci voi uh, putea să intervin în dezbatere dacă mi se dă cuvântul. Iana, ai cuvântul. Mulțumesc, e o onoare pentru mine să moderez această dezbatere pe un subiect care cu siguranță nu ne va părăsi timp de ani de zile. Dacă nu cunoașteți Borderlex, E o publicație online uh, foarte cunoscută în domeniul politicii comerciale europene. E un organism independent și nu european, un organism jurnalistic care este specializat pe chestiunile de comerț. Această audiere e o provocare pentru politica comercială și felul în care e discutată ea la Comisia INTA. E vorba despre Uh, legăturile dintre Europa și Asia și care sunt consecințele asupra comerțului. Obiectivul acestui grup de experți uh, este triplu, să vedem ce se ascunde în spatele inițiativei O Centură, un drum, Belt and Road, care sunt implicațiile pentru UE, să vedem care poate fi reacția uh, UE am avut o strategie pentru conectivitate publicată anul trecut în septembrie și apoi vom avea și studii de caz în legătură cu felul în care funcționează deja această legătură, conectivitate care funcționează sau nu cu implicații asupra uh, sustenabilității cu o dezbatere legată de condițiile de muncă. Într-adevăr, avem uh, intervenienți uh, ilustri, numeroși, deci timpul ne va presa și aș dori să invit pe participanții la primul panel să vină alături de mine. Nu se pare că rămân în sală, ceea ce mă bucură, spune moderatoarea. Vom încerca uh, la prima rundă de dezbateri să vedem uh, în ce constă strategia chineză și cum putem să combinăm uh, diversele abordări între UE și China. Domnul François Godemont va lua primul cuvântul. E un expert ilustru specializat politici chineze, face parte uh, din Institut Montaigne din Franța. Domnul Thomas Eder este cercetător asociat la Institutul de Cercetare Merix, doamna Astrid Scala Cuman, consilier șef la uh, GIZ, un uh, organism de cooperare din Germania și domnul Vile Variola este consilier economic de la SAE, deci uh, director uh, general Asia Pacific și domnul Wei Shi, care este consilier la, uh, pe lângă misiunea, deci la misiunea chineză pe lângă Uniunea Europeană. Imediat îi voi da cuvântul domnului François Godmont. Desfășurarea este foarte simplă, fiecare vorbitor va rosti o prezentare, după care vom avea întrebări și răspunsuri timp de 20-25 de minute. Deci, vă rog. Mulțumesc. Iana, mulțumesc, uh, domnule președinte și stimați uh, eurodeputați. O să încerc să par din capul locului realism uh, și nu sceptic, dar Sigur, prezentarea mea vi se va părea sceptică. Vă rog să nu vă bateți capul cu uh, conectivitatea și nici cu această inițiativă O centură, un drum. Uh, conectivitatea nu e un uh, cuvânt cheie, ci este un, o capcană. Conectivitatea poate fi totul și nimic, de fapt. Practic totul se uh, leagă, toate sunt conectate, inclusiv fotonii și electronii. Motivul deci după ce veți parcurge documentul legat de conectivitate de la Comisie, vă veți da seama că În document se menționează faptul că China se uh, impune tot mai mult în diverse infrastructuri uh, fizice, concrete sau și uh, digitale și aici ajungem la inițiativa O centură, un drum. Această inițiativă a fascinat europenii pentru că preia Uh, această idee mitică a călii mătăsii din uh, secolul XIX și dinainte și o idee pe care Comisia a, a promovat-o în anii 90 în Asia Centrală și, uh, și mai târziu. Dacă ne uităm la felul în care chinezii vorbesc despre uh, această inițiativă O centură, un drum, uh, ne dăm seama că e un concept foarte vag. Și de aceea s-a spus că e vorba despre o inițiativă ca să nu uh, credem cumva că e vorba de o strategie sau de un uh, plan bine ticluit. Ceea ce uh, nu înseamnă că lipsește strategia, chinezii pot să intervină, dar pot și să dispară în mod foarte tipic, cu tot felul de inițiative, de devize, de sloganuri mm, și câteodată câștigă, câteodată eșuează, ca de obicei în viață am încercat să discutăm despre amploarea acestui proiect și uh, haideți să fim prudenți. Dacă ne uităm la cifrele oficiale din China, nu cifre care pot să fie verificulate în acorduri, ci cifre oficiale, ne dăm seama că e mult mai puțin decât s-a crezut inițial. În 2014, Banca de, Banca de Dezvoltare din China intenționa să investească 900 de miliarde de dolari uh, pentru a finanța această inițiativă O Centură, Un Drum un sfert din uh, rezervele valutare ale Chinei. Dacă vă uitați la cifrele oficiale agregate, e vorba doar de 25 anual, 40, există scenarii diferite, dar pe ansamblu 150 până la 250. Deci să nu spunem că nu e, că e o sumă așa de lepădat, dar nici nu putem vorbi de trilioanele uh, care au fost anunțate inițial. Uh, și e foarte important să ținem cont de acest lucru, pentru că să nu uităm că japonezii construiesc mai multă infrastructură în Asia de Sud-Est eh, decât eh, chinezii. Mai multă infrastructură decât eh, chinezii în Asia de Sud-Est. Există investiții japoneze și coreeze mai multe în Europa decât din China până acum. Sigur, făcând excepție Balcanii, pentru că ei sunt o situație aparte. Deci, iată, Știrea a prins foarte bine. China este criticată sau chiar atacată pentru faptul că încep, uh, încearcă să predomine prin uh, această politică uh, a unei centuri a unui drum și, într-adevăr, unii au căzut în capcană. Astăzi, dacă nu mă înșel, este pentru prima dată când China anunță ștergerea datoriei pentru Uh, o uh, țară, Camerunul. A fost un anunț oficial făcut astăzi la ultimul summit uh, China-Africa. Poate că asta se va întâmpla și pe viitor când China va trebui să facă fa- față consecințelor faptului că a finanțat proiecte care nu sunt durabile și va trebui să vedem dacă vom fi obligați să împărțim povara, așa cum uh, a propus conferința de la uh, Paris sau uh, femeiul, sau dacă îi lăsăm doar pe chinezi să plătească oalele sparte. Dar să nu spunem că această inițiativă nu există sau că e de lepădat din punct de vedere economic. La Universitatea Liberă de la Bruxelles, un expert ne-a explicat că în urmă cu 10 ani deja presiunea Chinei se manifesta mai ales în infrastructură, porturi, uh, șosele uh, și așa mai departe. Această inițiativă e o prelungire a ce fac bine chinezii, industriv, uh, inclusiv în domeniul industriilor, a telecomunicațiilor, în industriile de plată. Nu e o inițiativă limitată geografic. Mă gândesc doar la centura continentală din SUA, dar orice altă regiune din lume poate fi inclusă în această inițiativă. Există cel puțin 5 sau 6 trecători uh, uh, eurasiatice. Sigur, nu vorbim de rutele maritime, de care nici nu se vorbește adesea. Deci e o, o reorientare generală a economiei chineze și să nu uităm că e o prelungire a economiei interne a Chinei și în termeni cantitativi nu e decât o fracțiune infimă a ă, investițiilor și a consumului chinez. Dacă vă uitați la cuplul la aluminiu, la producția de oțel din China, de exemplu, 90% din această producție este internă. Deci se întâmplă pe teritoriul ă, Chinei, în economia chineză. Însă, China funcționează în baza unor reguli sau unui, unei lipse de reguli care sunt foarte diferite de ale noastre. Să nu uităm că în urmă cu nu așa de mult timp, nici la noi nu erau uh, reguli. După aceea, la nivel de OCDE, de UE, s-a ajuns la concluzia că e nevoie de reguli, de licitații și așa mai departe. Deci, principala provocare pentru Europa în legătură cu această inițiativă va fi dacă rămânem în bula noastră, mulțumiți cu regulile noastre, cu proiectele noastre care sunt durabile, sustenabile și asistăm la cucerirea de către China a restului lumii, poate nu chiar, dar a multor țări care nu pot respecta aceste norme, nu pot derula proiecte sustenabile și să asistăm la pericolele care decurg din această atitudine sau pe de altă parte, să convingem China să respecte aceste norme și standarde. Din perspectivă chineză, ar fi în avantajul lor să aibă produse durabile cu reguli clare și să fie și uh, rambursați și decât să fie un accelerat care gonește cu viteza luminii în uh, teritorii necunoscute. Mulțumesc, Thomas Eder acum. Thank you so much, Iana. Thank you, Mr. Chairman. Thank... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. să vă dau o altă viziune asupra acestei situații. Am vorbit de divergențe, de convergențe în abordarea chineză și cea europeană. Mă voi referi la aspectul principal al divergenței și promit că voi ajunge și la cazul mai limitat al convergenței în cele din urmă. Voi povesti o scurtă anecdotă pentru început și apoi voi povesti ceva din baza noastră de date pe care am construit-o la Berlin cu 1500 de proiecte legate de această inițiativă. Deci povestea, anecdota. În 2017 am fost la un uh, workshop în Boston cu participanți din Statele Unite, Europa și China, o delegație la nivel înalt. Și am discutat în jurul definițiilor, am întrebat ce e BRI, până când șeful delegației chineze s-a ridicat și a spus, e simplu, BRI este globalizare cu caracteristică chinezească. Toată lumea s-a mirat pentru că nimeni n-a înțeles ce înseamnă asta de fapt. Și a spus un cuvânt care ne-a mirat și mai mult, și anume durabilitate, sustenabilitate. Ce înseamnă asta? Apoi s-a mai ridicat odată și a explicat că globalizarea voastră nu e durabilă. Uitați-vă la Trump, la Brexit, globalizarea noastră trebuie să fie durabilă pentru noi. Cine sunt noi? Partidul Comunist Chinez. Și prin această prismă trebuie să înțelegem această inițiativă. Strategia propusă de comisie vorbește, printre altele, de reguli durabile, de conectivitate bazată pe reguli. Însă, după această anecdotă, nu e de mirare că înțelegem lucrurile diferit intenția inițiativei este să dea legitimitate Partidului Comunist, printre altele, ducând la creștere economice, aducând contracte pentru companiile chinezești și locuri de muncă pentru cetățenii chinezi. Dacă ne uităm la proiectele pe care le conduc chinezii din baza noastră de date, iată câteva aici pe hartă, sigur că companiile chinezești câștigă majoritatea, marea majoritatea contractelor. De aceea chinezii și cheltuie acești bani, deci trebuie să câștige ei. Când uh, uh, licitațiile pot fi uh, evitate, se întâmplă astfel, iar beneficiile economice sunt de obicei prea optimiste, nu se gândește nimeni la sustenabilitate financiară pentru a porni proiectele. Economii mici și vulnerabile au luat împrumuturi și țări din Europa, unde există dubii că pot fi uh, replătite. Când uităm la aceste proiecte din Europa în curs de desfășurare, există și îngrijorări cât privește durabilitatea de mediu. China a investit în Balcanii de vest, autostrăzi și uh, centrale pe combustibili fosili. Finanțarea din partea europeană s-a terminat după ce n-a mai uh, fost de acord să plătim pentru combustibil fosil și a intervenit China. Un element cheie este să construiască companii chineze în diferite sectoare, transport, energie, telecomunicații digitale, să-i facă campioni la nivel global, ceea ce duce la o mai mare cotă de piață la nivel uh, global și o poziție mai puternică. Se prezintă în mod favorabil și atrag atenția pe piețe cu reguli mai stricte. Lucrurile vor deveni, concurența va crește în viitor și vor să-și cimenteze poziția pe termen lung. Înainte de a încheia, așa cum am promis, mă voi referi un pic și la convergență. E vorba de o parte mai mică a proiectelor acestei uh, inițiative în Banca Asiatică pentru Investiții. Atât UE cât și China sunt interesate să extindă și să diversifice conectivitatea între ele, între aceste țări, dincolo de alte obiective ca cele pe care le-am menționat pentru China, ceea ce arată un posibil precedent pentru o cooperare constructivă între care aș dori să Uh, atrag atenția și anume conducta Transanatolia. Când vine vorba de finanțare multilaterală cu Banca Mondială și câteva bănci de dezvoltare, proiectul nu funcționează la fel ca cele cu finanțare chinezească. În acest sens, Europa a insistat pe achiziții transparente, acces egal pentru companii europene și uh, continuarea cooperării ar putea uh, continua ca în domeniul TNT și cu coridorul planificat de BRI. Evident, să ne concentrăm deci pe Turcia și prin Bulgaria și România către Ucraina și pe de cealaltă parte prin Georgia către Azerbaijan. Mă voi opri aici și aștept cu interes discuțiile noastre. Mulțumesc, a fost foarte interesant. Astrid Scala Cuman. Mulțumesc. I feel very privileged. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să am onoarea de a vă împărtăși aici modul în care vedem noi această inițiativă. Am peste 15 ani de experiență în relațiile cu China și pot să vă prezint perspectiva europeană și germană. Dacă vorbim despre cooperare, cred că ar trebui, în primul rând, să înțelegem mai bine punctul de vedere opoziția celorlalți. A fost nevoie de 5 ani ca Europa să reușească să vină cu un răspuns, cu o reacție, după ce în 2013 la Astana s-a lansat această inițiativă Belt and Road. Timp de multă vreme europenii s-au uitat cu un fel de amestec de curiozitate și îngrijorare la felul în care China și-a lansat uh, planurile. Și unele dintre aceste uh, îngrijorări au fost uh, deja exprimate. Să înțelegem întâi ce este această inițiativă, să o demistificăm. Și am trei lucruri de spus. În primul rând, vreau să demontez câteva percepții greșite în al doilea rând, o să vă dau câteva elemente de bază, cum funcționează, cum e structurată inițiativa Belt and Road și, în al treilea rând, aspecte de sustenabilitate, pentru că aici cred că putem găsi teren comun, un numitor comun între uh, strategia UE și strategia chineză. În ce privește uh, inițiativa aceasta, uh, opinia cea mai răspândită, uh, opinie critică este că um, este vorba despre o ambiție a Partidului Comunist Chinez, pură ambiție care dorește să instaureze o nouă ordine mondială cu un sistem paralel față de cel actual. Și că um, se urmăresc scopuri uh, și ambiții strict uh, chineze, inclusiv în uh, industria oțelului, cimentului. Cred că aici sunt câteva interpretări greșite uh, în, acest, uh, în această percepție care s-a transformat în slogan, dacă îmi permiteți, domnule Eder. 75-85% din proiectele care sunt finanțate de către băncile de dezvoltare, inclusiv Banca Germană de Dezvoltare, merg către companii și proiecte europene. Dar să începem cu esențialul. E greu de înțeles și poate chiar de la început a fost greu de înțeles cum va funcționa această strategie. Ea are o structură, este vorba despre o inițiativă care înglobează mai multe țări, mai multe regiuni, mai multe continente, pe mai multe niveluri. Deci nu este o singură organizație, ci um, avem mai multe planuri la nivel internațional care se suprapun și de aceea poate și apare atât de multă confuzie. E vorba de o combinație complexă prin care se implementează mai multe memorandumuri de înțelegeri, declarații, tratate, programe și alte formate de cooperare pentru a sprijini cele trei dimensiuni ale interconectării. Acestea sunt uh, subliniate în uh, conceptul uh, inițiativei uh, Centura și Drumul din 2015. Oficialii chinezi au spus că acest document a fost publicat de Ministerul Comerțului, de Afaceri Externe și de Comisia pentru Dezvoltare Națională. Între timp, autoritățile chineze au mai uh, emis alte documente cu privire la ecologizarea acestei inițiative, planuri de acțiune, uh, dezvoltare, etc. Și mai multe asocieri, uh, nu doar uh, cu participanți chinezi, ci și organizații internaționale, think tank-uri, institute ale mediului de afaceri au început să lucreze la acest proiect Belt and Road. Deci nu avem de-a face cu o singură instituție, cu o singură entitate. Nu există un număr de contact la Beijing un singur număr de telefon la care să putem uh, suna. Și tot așa, foarte multe instituții financiare sunt implicate aici, uh, nu doar instituții financiare chineze. Trebuie notat că există peste 25 de organizații internaționale implicate, inclusiv de la ONU care au demarat o serie întreagă de inițiative, de programe de aliniere, prin care să se alinieze inițiativa Belt and Road cu Agenda 2030. Această inițiativă uh, poate fi folosită ca uh, platformă de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Ajung astfel la sustenabilitate. Da, există temeri, uh, poate justificate, Um, sunt unii care cred că inițiativa Centura și Drumul poate să fie contraproductivă, să nu ajute la realizarea agendei 2030. Dar avem nevoie de rețele de transport eficiente, rețele energetice și ar fi dezastros ca ele să nu țină seama de constrângerile de mediu. Dar pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare e nevoie de investiții, mai ales în infrastructură. Eu cred că există aici oportunități enorme acesta e contextul așadar și mi se pare foarte important, așa cum spuneam, ca uh, noi să subliniem că deja s-a găsit uh, un numitor comun, avem puncte pe care suntem de acord uh, și putem să promovăm mai departe Agenda 2030. Avem și strategia Uniunii Europene din 2018. Cred că putem să le combinăm putem uh, insista pe reciprocitate, pe condiții de participare egală la licitații. Avem uh, cooperare sino-europeană, dar poate am putea să găsim uh, puncte comune și în interconectările dintre Europa și Asia. Cred că ar fi în beneficiul tuturor și ar ajuta la sustenabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dăm cuvântul acum domnului Wei Shi pentru perspectiva chineză. Thank you. Uh... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc membrilor acestei comisii. Este o onoare să fiu prezent astăzi aici. Este pentru prima dată că vin la o audiere publică în Parlamentul European, deși înainte de a fi numit la Bruxelles am lucrat ca director în Ministerul de Afaceri Externe. În ultimii ani, așadar, am participat la multe forumuri și discuții. Am auzit multe lucruri interesante, câteodată suspiciuni, critici, în ceea ce privește această inițiativă. Acum uh, Uitându-ne la aceste inițiative importante, această inițiativă are șase ani deja și sunt sigur că se va dezvolta. Concluzia mea este că această inițiativă va fi una de succes pentru întreaga lume. M-am pregătit pentru această audiere de astăzi. Am, întâlnit, am găsit din nou uh, raportul Forumului Internațional de Cooperare care a avut loc anul trecut la Beijing. Este una din inițiativele primului forum de cooperare internațională. De ce? Tocmai pentru publicitate dorim ca inițiativa să fie internațională, globală, transparentă, să depășească regiunea și națiunile în care trece. Trebuie să fie doar deschisă și transparentă. În acest spirit ne-am uh, mișcat. Și apreciez toate sugestiile pe care le-am uh, primit pe parcurs. Prezentarea mea de astăzi are două părți. Prima se referă la punctele de plecare. Punctul de plecare al inițiativei acestea. De ce a venit China cu această idee? De ce am venit în acest moment cu această inițiativă și apoi trei cuvinte cheie pentru a înțelege mai bine inițiativa. Deci prima parte. De ce acum? Această inițiativă este una modernă Uh, Drumul lui mătăsii de pe vremuri. Știți că chinezilor le place istoria. Unii au uh, descris această inițiativă ca una din cele mai mari propuse de China în istoria lumii. <clears throat> Este pentru prima dată că China vine cu astfel de propuneri. De ce? Să ne întoarcem un pic în istorie. Unii vor spune că uh, calea mătăsii a fost premergătorul globalizării. Acolo ne întoarcem la conectivitate. Vrem să aducem mai aproape continentul asiatic cu cel european și cel african prin această inițiativă, să avem un lanț valoric mai uh, sincronizat, mai apropiat iar țările fără ieșire la mare să fie de fapt țări mai conectate. Există aspectul economic, pe de o parte, eu mă refer însă și la aspectele de dezvoltare economică. China a propus prima această inițiativă. De ce? Sigur, China are interesele proprii, suntem cea mai mare economie din lume, cel mai mare partener comercial pentru 130 de țări din lume și vom deveni și cea mai mare piață de consum din lume. Dar avem problema unui dezechilibru. Dacă ne uităm la vestul Chinei, 72% din teritoriul nostru, acolo uh, trăiește 27% din populație, dar PIB-ul acoperă doar 20% din PIB-ul țării și doar 7% din investițiile străine. Dorim să aducem creștere în regiune din vestul țării noastre. Dorim ca aceste regiuni din vest să fie un pionier în reforma noastră și asta să se întâmplă în următorii ani. De aceea a venit această idee, iată, pornit din China, din NDRC, și biroul principal se află în birourile pentru dezvoltarea regiunii din vest. În ceea ce privește guvernanța economică, cred că acest proiect a jucat un rol important aici ne gândim la economia deschisă, toată lumea cunoaște principiul 3, consultări, construcții în comun și beneficii pentru toată lumea. Acestea sunt beneficiile principale ale acestei inițiative. Esența fiind un proiect deschis, aliniat, dar fără reguli noi pentru guvernanță economică. Niciodată nu am avut astfel de in- intenții de a veni cu reguli complet noi. Nu vrem nici să creăm un uh, bloc sau un grup sau un club niciodată. Ajungând acum la cea de-a doua parte, am niște cifre pentru a arăta succesul uh, acestei inițiative. Poate îl pot uh, prezenta audienței în partea a doua a întâlnirii noastre. Cuvintele cheie pe care trebuie să le înțelegeți. În ceea ce, din părerea mea, așadar, din punctul meu de vedere, dezvoltare pe de-o parte. De ce? Este inițiativa din partea celei mai mari țări în curs de dezvoltare. Deci ne concentrăm pe dezvoltare și important este că această inițiativă este încă în curs de dezvoltare. Se dezvoltă, nu stă locului. Dacă doriți să comparați cu ceea ce am propus în prima etapă, deja vedeți că inițiativa e în curs de dezvoltare. Ceea ce e logic, pentru că scenariul se dezvoltă în fiecare zi. Apoi, conectivitate, al doilea cuvânt. Colegii care au luat cuvântul înaintea mea s-au referit deja la aceste aspecte. Domnul Paracacana de la Universitatea din Singapore a publicat o carte care se referă la viitorul globalizării și cred că inițiativa noastră merge tocmai în acest spirit. Cum putem avea o lume mai conectată de pe, cu cei cinci piloni <clears throat> infrastructură, politici, oameni până la urmă. Și ajung și la al treilea punct. Standarde înalte, calitate înaltă și un nivel de competențe ridicat. Se vede tranziția de la principiul de aur al menționat mai devreme la situația actuală. Unii uh, au spus că proiectele chinezești uh, nu sunt atât de transparente, însă eu nu cred că așa stau lucrurile. Dacă comparăm uh, cifrele Federației Internaționale Inginerilor, 22 de proiecte au fost transpuse în realitate anul trecut, jumătate din China, pentru că sunt de calitate, sunt durabile, și respectă și condițiile de mediu. Dorim mai mult dialog în acest sens. Iar în ceea ce privește cadrul european de conectivitate, eu cred că e o bună șansă aici să ne aliniem, să ne coordonăm mai bine cele două inițiative și am avut discuții bune pe acest subiect important, iar unele aspecte practice sunt în curs de dezvoltare alinierea celor două discuții, de, celor două proiecte, scuze, ar putea aduce progres pentru ambele continente. Mulțumim! Există întrebări pe care doriți să le adresați? Intervenție fără microfon din partea președintelui. Mulțumesc, domnule președinte din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Cred că este util să fac o scurtă prezentare a strategiei de conectare între Europa și Asia. Ma despre ce vorbim? Vorbim despre o politică de construire rețelelor care permit uh, deplasarea bunurilor, oamenilor, serviciilor, etc. Vorbim despre rețele de transport, rețele energetice, de telecomunicații și, practic, conexiuni umane. Este și uh, strategia globală a Uniunii Europene care recunoaște importanța conectării cu continentul asiatic. Strategia mai menționează și nevoia de a avea o abordare coerentă pentru modul în care China dorește să se conecteze cu restul lumii. Concluziile Consiliului de după comunicare au apărut înainte de summitul ASEAN de pe 18-19 octombrie anul trecut. Acolo, uh, conectivitatea a fost uh, o temă prioritară pe agenda. Eu astăzi am pregătit șase diapozitive pentru dumneavoastră și să încerc să le parcurg rapid. Aceste șase slide-uri sunt uh, organizate câte unul pe fiecare axa strategiei și apoi încă unul pentru concluzii. Câteva lucruri despre importanța Asiei în context comercial. Asia reprezintă 60% din populația mondială și acest procent e în creștere. Reprezintă 35% din exporturile UE și 45% din importurile UE. Un alt lucru important este că acolo există o cerere uriașă pentru investiții în infrastructură. În Asia, cifra este de 1,3 miliarde de euro nevoi de investiții, e o cifră calculată anual. Desigur, conectivitatea afectează uh, fluxurile, creează interdependențe și astfel are implicații și la nivel politic. Această strategie noastră vine într-un context în care tot mai multe țări care au politici dedicate conectivității, politici proprii, nu doar China prin, BR, prin această inițiativă, ci și Japonia și SUA au uh, venit cu strategii uh, pentru zona Pacific care au această componentă a conectivității. Mai este și planul de conectivitate ASEAN, și, bineînțeles, uh, în Asia Centrală sunt tot felul de perspective interesante de adâncirea cooperării. Mesajul nostru către toți acești actori e același. Vrem să participăm la aceste inițiative, la aceste sinergii, dar să ne concentrăm mai mult pe sustenabilitate și pe asigurarea de condiții de participare egală pentru companiile europene. Strategiile se axează pe trei teme principale problema sustenabilității, care are patru elemente. Sustenabilitate de mediu, sustenabilitate sau viabilitate economică, bugetară și socială. Toate acestea în contextul unei dezbateri uh, tot mai uh, intense cu privire la consecințele de mediu ale oricărui proiect de conectivitate. Mai avem și problema gradului de îndatorare, sustenabilitatea fiscală și modul în care putem garanta respectarea normelor de protecție socială. Abordarea noastră e una cuprinzătoare pentru că ea înglobează cei patru piloni ai conectivității, transportul, energia, digitalul și oamenii. Și, în fine, scopul este să întărim respectarea regulilor, standardele internaționale, și să asigurăm un mediu de investiții deschis și transparent. În general, să încurajăm abordarea multilaterală care să funcționeze pe baza instituțiilor internaționale. Acum, în ce privește transportul, avem, bineînțeles, conexiuni aeriene, maritime și terestre. Cele trei cuvinte cheie folosite în comunicare, în strategia Uniunii, sunt interoperabilitatea între rețele, multimodalitatea între diversele modalități de transport și decarbonizarea transporturilor. Pilonul energetic este și el important și uh, generează entuziasm, deoarece piețele energetice sunt în curs de transformare. Energia se produce uh, tot mai mult din surse curate, regenerabile, și uh, rețeaua însăși se descentralizează. Eficiența energetică a căpătat tot mai multă importanță. Avem pilonul digital, care nu înseamnă pur și simplu construirea unei infrastructuri digitale, ci și politici care să o susțină, începând cu drepturi digitale, confidențialitate, până la modul în care este partajată infrastructura. Și, în fine, al patrulea pilon, oamenii, legăturile dintre ei. Dorim să consolidăm legăturile dintre europeni și asiatici în domeniul educației, cercetării, inovării, culturii și turismului. A doua axă vizează consolidarea parteneriatelor pentru o mai bună conectivitate, una mai durabilă. Avem cooperare bilaterală, politici de dezvoltare, inițiative de conectivitate. Lucrăm sigur și cu țări care au astfel de inițiative, China în speță, printr-o platformă dedicată, dar avem și inițiative cu alte țări. Avem o componentă regională uh, solidă, dorim să fim mai prezenți uh, în ce privește cooperarea regională la graniță, colaborăm cu instituții precum ASEAN, ASEM, procesul ASEM și Asia Centrală. De asemenea, Colaborăm uh, și vrem să colaborăm uh, mai strâns cu organizațiile internaționale pentru că ele sunt cele care ung roțile conectivității care permit o cooperare mai eficientă. Și, în fine, problema investițiilor. În contextul următorului cadru financiar multianual, noi trebuie să ne consolidăm propriile instrumente. Sigur că Parlamentul este implicat în acest proces. Avem uh, garanția de acțiune externă, 60 de miliarde de euro pe care îi putem mobiliza pentru a finanța proiecte de conectivitate. Avem uh, parteneri internaționali pe care ne putem baza pentru finanțare. Menționez doar uh, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Asiatică, Bay Bird, bineînțeles, care este parțial deținută de către Bay și de către Comisia Europeană. În fine, ne mai interesează un tratament egal pentru companiile Uniunii Europene. Problema concurenței. Concurența între companiile europene și cele străine, în special uh, concurența cu companiile de stat chineze care nu țin seama de riscul comercial, deoarece ele se bucură de garanții subînțelese. Ca să rezum, abordarea noastră este una sustenabilă, cuprinzătoare, bazată pe reguli, avem trei tipuri de rețele pe care le anvizajăm în strategia noastră între Europa și Asia. Vrem parteneriate pentru o conectivitate durabilă și asigurăm un cadru financiar cuprinzător pentru a continua acest efort. Mergem deja către faza de implementare a strategiei, iar pentru instituțiile Uniunii Europene Poate e de interes să spun că vom lucra de aproape cu statele membre și cu ceilalți parteneri pentru a garanta o aplicare bună. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Da, a fost o prezentare foarte cuprinzătoare și cred că a fost mai bine că am lăsat la sfârșit uh, prezentarea SAE, pentru că astfel putem uh, discuta despre aspectele politice printr-o tranziție mai ușoară. Mai avem 20-25 de minute pentru întrebări și răspunsuri. Întâi o rundă de 3 întrebări. O să îi rog pe eurodeputați să pună întrebări, să evite declarațiile politice ca să putem discuta. Cine vrea să pună prima întrebare? Trei întrebări aș avea care este legătura între abordarea europeană și cea chinezească. Nu a fost foarte clar. Este cooperare, este concurență. Cum se potrivesc împreună? A doua întrebare. Noi, europenii, avem uh, o abordare ca să contracarăm această inițiativă, o centură un drum. Am întâlnit uh, cu un ministru extern care mi-a spus că e bine că ne dați preferențe pentru anumite produse, dar cu această inițiativă primim bani mulți pentru investiții, ceea ce este mult mai uh, important pentru noi decât preferințele pe care le acordăm. Și apoi, cine beneficiază de pe urma acestei inițiative? Belt and Road. Am, cit- am citit că se acordă multe credite unor țări care nu sunt menite să consolideze dezvoltarea economică a țărilor respective. Deci, e, putem vorbi despre o dependență față de China care se dezvoltă. Deci cine trage foloase de pe urma acestei abordări? Domnul Scholz dorea să pună o întrebare și după aceea domnul Piniero. Mulțumesc pentru prezentările introductive care declanșează cu adevărat o dezbatere la comisia noastră. Președintele a pus o întrebare cine trage foloase de pe urme acestei uh, inițiative. Domnule Eder, uh, când ați întrebat uh, retoric cine e noi, ați spus că este vorba de Partidul uh, Comunist Chinez. Sunteți de acord cu toții că aspectele geopolitice și geoeconomice uh, se contrazic într-o oarecare măsură. Dacă ne referim la aspectele geopolitice, care e uh, avantajul, care sunt avantajele UE și cine are de câștigat? Companii precum Mercedes, instituții financiare din Europeană, care nu uh, pot face față instituțiilor uh, chineze, instituțiilor financiare, deci uh, Cine ar fi interesat să participe la o astfel de inițiativă de pe partea europeană? Și o a doua întrebare, de natură mai degrabă geoeconomică, mă întrebam dacă am putea să încurajăm o dezvoltare durabilă a economiilor uh, din țările implicate în această inițiativă, o centură, un drum. Țările din Asia Centrală, din Asia de Sud-Est, țări europene. Deci dacă putem să le încurajăm să aibă uh, o atitudine uh, durabilă, sustenabilă. Doamna uh, Piniero. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu celor care ne-au uh, prezentat uh, aceste chestiuni atât de interesante. Aș dori acum să vă adresez câteva întrebări. Cine guvernează această inițiativă? Cine o, că cine face alegerile, cine pregătește proiectele, cine uh, alege uh, entitățile uh, care uh, se ocupă de derularea proiectelor, uh, cine garantează că se aplică aceleași reguli pentru toți. Aș dori să știu dacă domnesc aceleași condiții pentru toți participanții, apoi uh, se evaluează impactul acestor uh, inițiative din perspectiva obiectivelor stabilite, de exemplu, în ce privește uh, ocuparea, crearea de locuri de muncă, combaterea schimbărilor climatice, sursele regenerabile de energie. S-a făcut vreo evaluare sau se va face vreo evaluare în viitorul apropiat? Apoi se va uh, devia traficul maritim uh, pe cale rutieră, care vor fi relațiile între diversele tipuri de transport pe viitor. Se spune, deci în titlul uh, audierii noastre se vorbește despre impactul asupra comerțului, dar nimeni n-a vorbit despre uh, comerț. Care sunt uh, oportunitățile pe care le prezintă această inițiativă pentru relațiile comerciale între UE și China? Mulțumesc! Domnul uh, Cicu dorește să pună o întrebare și după aceea vom da cuvântul experților pentru răspunsuri. Intervenție fără microfon. Anch'io, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, celor care ne-au făcut uh, prezentări și care ne-au împărtășit din experiența și competența lor. Prezentările au fost de o calitate deosebită. Întrebările mele sunt aproape identice cu cele ale antevorbitorilor. Ce vreau să știu este cum funcționează platformele de interconectare și inițiativele care decurg din ele. Mă interesează mai ales în termeni administrativ. Cum se vor desfășura licitațiile publice? Se vor respecta garanțiile de mediu? De garanțiile sociale sunt avantaje pentru muncitorii europeni sau, din potrivă, sunt uh, riscuri la care ne expunem, inclusiv uh, pe plan geopolitic, să fim invadați de prezența chineză aici în Europa. Deci sunt avantaje sau doar riscuri? Și aș vrea să știu ce propun experții, ce ar trebui să facem într-o astfel de situație. Pentru că argumentul principal problema principală rămâne aceasta. În ce fel două economii complet diferite pot să coopereze pentru a se interconecta, dat fiind că nu există niciun fel de reciprocitate în materie de reglementare la nivel social, la nivel de mediu, etc. Mulțumesc! Miley, very good. Întrebări foarte pertinente și care ne provoacă. Cine dorește să înceapă? Poate uh, François? François Godmont, da, mulțumesc. Domnul președinte, a spus uh, degetul pe rană. Dacă vorbim despre cooperare sau competiție, cred că contextul uh, este competiția. Uh, China câștigă bătăliile comerciale în țările terțe, dacă vă uitați la tot ce se întâmplă în Asia Centrală sau în Africa. Apoi, mai mulți eurodeputați au pus întrebări despre reguli, licitațiile publice, tocmai uh, când vorbim despre proiectele europene, se aplică reguli. Dar dacă vorbim de proiecte chineze, nu se uh, organizează licitații. J- regulile jocului sunt complet diferite. Thomas a spus că pentru marile proiecte, proiectele IT, de exemplu, Uh, se organizează licitații, dar ele nu fac parte din calea mătăsii și am uh, citit o informație că un, uh, există un uh, conduct de, o conductă de gaze, exista o tendință din partea Chinei de a se băga în proiecte care nu sunt durabile. Excepția o reprezintă statele din Balcanii de Vest. Noi am semnat un acord cu aceste state ca ele să respecte regulile publice cu privire la licitații pe viitor, nu avem un termen clar. Deci uh, să spunem că lacuna persistă. Thomas. Am uh, multe întrebări. O să încerc uh, să sintetizez. Cooperare sau concurență? Colega din stânga a dus o completare foarte utilă la prezentarea mea. Da, aveți dreptate. Există precedente pentru bănci naționale de dezvoltare uh, și din uh, Japonia care uh, trimit fonduri în țările care sau pentru companiile din țările care primesc contracte și răspunsul este competiția. Sigur că există interese care se suprapun. Există domenii în care putem coopera și avem și oportunități reale în acest sens Uh, însă motivația principală o reprezintă interesele economice chineze, companii, companiile chineze și aici motivația principală este concurența. Și apoi întrebarea a fost cine trage foloase uh, de pe urma acestei inițiative. Din perspectiva guvernului uh, chinez, el ar trebui să beneficieze. Bineînțeles că mână în mână cu avantajele merg și riscurile din aceste țări care găzduiesc proiectele. Apoi cine e noi pe partea europeană, pentru că am explicat uh, cine e noi de partea chineză. Aici intervin două probleme. Dacă ne gândim la concurența economică, atunci companiile europene și cetățenii contribuabili suntem, reprezentăm acest noi. Și dacă ne uităm la provocarea de reglementare, atunci noi ar fi Uniunea Europeană. Și dorința de a impune anumite norme, așa cum s-a subliniat și în strategia prezentată de ă, către domnul Variola. E vorba de norme și de principii care nu se regăsesc în uh, proiectele tipice uh, chineze. Dacă e vorba de un proiect în domeniul construcțiilor, e vorba de o companie publică de stat care primește automat contractul fără niciun fel de licitație. Iar programul este finanțat de un credit de către o, acordat de către o bancă de stat, de o bancă publică. Și s-ar putea ca și o agenție de credit uh, să fie implicată la un moment dat. Uh, despre uh, țările europene care au răspunsuri diferite, dar dacă luăm țările din Balcani, o armonizare mai rapidă cu regulile europene uh, ar fi răspunsul la fel ca și aderarea la Uniunea Europeană. Cine uh, controlează BRI, uh, deci această inițiativă? Să vă explic cum procedăm? Uh, deci cum monitorizăm această inițiativă și cum arată baza de date? Nu există o structură centralizată, nu avem o listă întocmită de guvernul chinez în legătură cu companiile care participă. Noi uh, citim documentele publicate la nivel de administrație locală, regională, provincială și așa mai departe și vedem care sunt obiectivele fixate în aceste documente la care se referea și colegul de la ambasadă și apoi încercăm să identificăm progresele care încearcă să uh, ducă la îndeplinirea acestor obiective. E vorba de produse din domeniul infrastructurii, transportului, uh, din domeniul digital și așa mai departe. În legătură cu fluxurile comerciale, doar o observație înainte de a uh, ceda cuvântul. Nu se vorbește prea mult, dar uh, care face parte din această inițiativă, o reprezintă partea de lensnire a comerțului, dar și acordul de liber schimb și strategia de cooperare de investiții pe care a avut-o China și o are, a avut-o dinainte aceste inițiative. Au fost uh, foarte multe discursuri rostite de către lideri uh, chinezi și grupuri de experți uh, le-au menționat care au dus la un prim acord de liber schimb în Europa cu Georgia, o țară din parteneriatul estic. Apoi va urma un acord cu Moldova și China va continua cu această strategie bazată pe acorduri uh, de liber schimb, mai ales uh, cu țări care uh, acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și astfel, China ar putea pune un picior pe piața europeană astfel. Da, într-adevăr, foarte interesantă pentru Comisia INTA. Astrid. Also, I will not embark on each and every uh, point and... Nu o să mă refer la toate observațiile, nu o să repet uh, cele spuse deja de antevorbitori. Aș dori să mai vin cu o completare legată de întrebarea legată de competiție sau cooperare. Cred că e foarte important să înțelegem că nu vorbim doar de o chestiune așa între China și UE. Trebuie să ținem cont de faptul că sunt foarte multe țări implicate într-un fel sau altul. Nu e ca și când Uniunea Europeană ar putea să negocieze singură cu China, pentru că până la urmă aceste țări hotărăsc dacă solicită investiții sau nu. Să ne uităm la Asia Centrală. Mai există și alte interese strategice în Asia Centrală. Nimeni nu a menționat până acum Rusia și poziția rusă cu privire la această inițiativă O Centură, un drum. În Kazakhstan, de exemplu, s-a spus deja înainte că se vorbește foarte mult, dar nu s-a întâmplat nimic, dar în Asia Centrală, în Kazakhstan, uh, investițiile uh, de la această inițiativă au fost uh, imense. În urmă cu câțiva ani, chiar înainte ca proiectul să se numească inițiativa O Centură, un drum. Deci, e pertinent pentru o perspectivă europeană să nu aibă doar contacte bilaterale doar între China și UE, ci și pentru strategia UE pentru Asia Centrală ar trebui să uh, țină cont de aceste aspecte. Și o a doua observație legată de o întrebare adresată frecvent, legată de guvernanță, dacă există vreo platformă și cum funcționează. În intervenția mea subcintă am spus că nu există o structură clară internă, nu există niciun fel de instituție sau uh, autoritate sau oficiu din China pe care să o poți uh, contacta, ci putem vorbi așa de un număr foarte mare de uh, entități. Deci sistemul de guvernanță este foarte confuz. Nu știm nimeni cine, când, ce face. e, abordarea chineză este așa, să mergi uh, prin tatonare. Iar uh, în ce privește structura internațională, nu există niciun fel de platformă internațională care să-i te poți adresa, să mergi pe internet și să găsești undeva toate informațiile, de exemplu, despre proiecte. Deci e o structură foarte complexă, nu numai pentru proiectele de infrastructură fizică, ci și, așa cum s-a spus deja, pentru conectivitatea instituțională și încă nu s-a menționat acest lucru, sau poate doar expertul din China, pentru conectivitatea între oameni, între persoane, între cetățeni. Se vorbește mult despre soft power în această inițiativă O Centură Un Drum și sperăm ca și în uh, strategia UE Asia. Deci nu avem o strategie clară și e foarte greu pentru actorii europeni să găsească un omolog uh, clar în China. Mulțumesc! Mai avem patru minute la dispoziție și doi vorbitori care sper să răspundă. Dacă puteți să împărțiți cele patru minute, ar fi ideal. Da, o să încerc să fiu telegrafic. Această strategie reprezintă o un rezultat uh, al strategiei Uniunii Europene, care probabil vine din experiența de interconectare a statelor membre. Se vorbește mult despre protecție socială, protecția mediului, se bazează și pe practici internaționale și credem că ar putea deveni o strategie tot mai atractivă pentru țările care se dezvoltă. Dacă există o legătură între strategia UE și inițiativa Centura și Drumul. Am vorbit despre platforma de conectivitate UE-China, care se extinde în sensul că ne gândim și la țări terțe care ar putea să fie incluse pe această platformă, țări care fac parte din inițiativă. Sigur, sunt de divergențe, sunt puncte de vedere diferite între statele membre, Vă amintesc că avem și concluziile Consiliului cu privire la strategie, care arată că există un grad destul de mare de convergență pe baza modelului pe care noi l-am experimentat în Uniunea Europeană. Și credem că acest model poate fi acceptat și de către ceilalți parteneri internaționali. Ni se pare greu de crezut că va exista transparență în inițiativă, pentru că transparența lipsește. Vedem că sunt uh, țări uh, membre ale acestei inițiative care sunt exemple de proastă guvernare. Nu este clar cum funcționează finanțarea, se ajunge la îndatorare, nu considerăm că modul în care funcționează în, în Uzbekistan este unul de recomandat. Dar uh, SAE împreună cu Comisia doresc, dorește să pună la punct o strategie pentru Asia Centrală care are și o componentă de conectivitate. Mă opresc aici, mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule și Mulțumesc, am să fiu succint. Sunt de acord cu un lucru, anume că inițiativa Centura și Drumul nu este singura inițiativă care dorește să aducă conectivitate și prosperitate. Adică nu este o inițiativă care să aducă prosperitate doar pentru o țară, nu constituie un monopol, nu constituie o ambiție grandioasă a noastră, ci este o soluție care aduce avantaje pentru toată lumea, toate țările care doresc să participe la această inițiativă. În ce privește problema uh, cooperării sau concurenței, eu cred că nu, din potriva avem o componentă de cooperare mult mai uh, mare decât uh, componenta decât concurență. Să fiu sincer, sunt foarte multe domenii de cooperare în cadrul acestei inițiative și este un fapt că deja s-au uh, început uh, discuții pentru continuarea cooperării uh, și um, după lansarea platformei de cooperare UE-China sunt beneficii clare pentru China, beneficii pentru țările care sunt uh, cuprinse în acest drum al mătăsii. Vedem că Siemens din Germania a colaborat cu peste 100 de companii, um, banca Stand Chartered va oferi finanțare de peste 200 de miliarde de dolari până la finalul 2020 și Doar în portul Hamburg, de pildă, peste 600 de companii germane au um, expediat um, marfă către China și um, iată, cred că este suficient. Uh, mă opresc aici. Mulțumesc! Iată răspunsuri exhaustive, unele cu final deschis, dar poate reușim să aflăm uh, alte răspunsuri uh, în a doua sesiune. Facem astfel legătura cu cea de-a doua sesiune a audierii. Avem uh, doar patru experți invitați să vorbească. Întrebarea este cum să punem în practică conectivitatea Europa-Asia. Avem strategia Uniunii Europene pentru conectivitate, avem reacția mediului de afaceri, cum le punem în practică? Primul vorbitor este doamna Maia Bacran Marcici, sper că v-am pronunțat corect numele, director general adjunct pentru mobilitate și transport la Comisia Europeană. Urmează domnul Tobias Denei, care este șeful grupului de coordonare pentru uh, centură și drumul la Siemens, compania germană. Urmează domnul Francesco Rossi, care este fondatorul Texilu. O să ne explicați cu ce se ocupă. Înțeleg că veniți uh, din domeniul digital. Și apoi domnul Tim de Meyer, care este consultat principal la Organizația Internațională a Muncii și care ne va prezenta dimensiunea ocupării. Modul în care se leagă de interconectivitate. Așadar, haideți să uh, să ascultăm intervențiile. Nu vă întindeți mai mult de 5-7 minute ca să lăsăm timp și pentru discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați invitat la această audiere. Și ca să facem o tranziție, o legătură între primul și al doilea panel, Aș spune că în ce privește dilema cooperare-concurență, aș spune că în ciuda concurenței, cooperarea este necesară. Cred că este cea mai bună abordare posibilă. O să mă concentrez pe câteva aspecte practice, modul în care se poate face implementarea interconectivității în sectorul transporturilor. Am auzit ce conține strategia Uniunii Europene, s-a spus cum să creștem interconectivitatea. Sunt trei elemente. Noi putem să ne punem la dispoziție experiența noastră în construirea de rețele pentru a construi conexiuni transfrontaliere eficiente, avem parteneriate pentru o conectivitate durabilă cu Asia Centrală și de Sud-Est și, uh, bineînțeles, un cadru financiar durabil. O să mă concentrez pe parteneriate durabile deocamdată. Cu ce experiență vine Europa? Iată în imagine harta rețelelor de transport transeuropene. Primele planuri de acțiune au fost adoptate în anii 90 și acelea au fost uh, un motor pentru piața unică europeană. Avem uh, principii, uh, reguli comune. Acestea garantează eficiența rețelelor tente. Aceste tenteuri funcționează pe baza unei abordări de tip rețea, acordăm prioritate intereselor comune, asigurăm coeziune, interconectare și interoperabilitatea rețelelor de transport transeuropene. Cu alte cuvinte, rețelele de transport transeuropene reprezintă rețele de transport rutiere, feroviare, aeriene și maritime în cadrul Uniunii Europene. Ele fac parte dintr-un sistem mai larg care cuprinde și rețelele de telecomunicații și energetice. În Europa, noi coordonăm îmbunătățirea modernizarea drumurilor primare, căilor feroviare, căilor navigabile interne, aeroporturilor, porturilor interne, sistemelor de management al traficului, pentru a oferi uh, rute de transport intermodale pe distanțe lungă. Avem aceleași standarde pentru întreaga rețea, standarde de interoperabilitate, siguranță și securitate. Fiecare proiect trebuie să treacă printr-o analiză de raport cost-beneficiu, analizăm efectele la nivel social, economic, fiscal, de mediu și climateric. Noi garantăm o utilizare durabilă a banilor prin norme de achiziții publice armonizate. Astfel, toate companiile din Europa beneficiază de un tratament egal. Avem experiență la nivel european de 20 de ani și dacă ne uităm la stadiul dezvoltării rețelei, vedem că elementele pe care noi le-am uh, adoptat, abordare de tip rețea, standarde, norme în materie de achiziții publice, funcționează. Deci, pe scurt, asta e experiența pe care dorim să o punem la dispoziția partenerilor asiatici și pe care dorim să o fructificăm atunci când uh, adoptăm inițiative comune de conectare. Însă astfel de inițiative se pot uh, realiza doar dacă avem consultări cuprinzătoare cu toate țările implicate. Un alt element important de menționat aici este faptul că trebuie să construim legături transfrontaliere. Și aici, din nou, avem experiență vastă, pentru că una dintre cele mai uh, mari realizări ale rețelor TNT a fost faptul că a construit legături transfrontaliere în Europa. Am putut astfel lega nordul cu sudul, estul cu vestul. Dar am mers și mai departe. Avem deja o extindere a politicii noastre de rețele TNT cu caracter juridic obligatoriu la vecinii noștri, Balcanii de Vest și uh, parteneriatul estic și încercăm să extindem aceste rețele și la zona Mediteranei de Nord. Sigur, am negociat cu partenerii noștri și uh, extinderea rețelelor s-a făcut cu respectarea regulilor și uh, directivelor europene TNT și respectarea normelor noastre în materie de achiziții publice. Trec la a doua parte a prezentării, cum cooperăm cu China, unul din partenerii noștri cheie. Am înființat așa numita platformă pentru conectivitate, la care s-au referit mai mulți antevorbitori. Noi considerăm că această platformă reprezintă o modalitate de dialog cu privire la infrastructura de transporturi. Duce la sinergii între inițiativa chineză Belt and Road și politica de rețele TNT a Uniunii Europene. Pe acest diapozitiv vedeți cele trei rețele, cele trei rute, de fapt, între UE și China. Actualmente ne concentrăm pe cele terestre la cea de-a treia întâlnire în cadrul platformei pentru conectivitate care a avut loc la Beijing în iulie anul trecut, am fost de acord să facem un studiu comun cu privire la coridoarele feroviare cele mai sustenabile dintre UE și China. Studiul va evalua potențialul diverselor rute, le vedeți uh, reliefate acolo în imagine, le vom uh, identifica pe cele care sunt cele mai realiste, mai eficiente și durabile am fost de acord să alegem coridoarele feroviare pentru că am constatat că volumul de mărfuri transportate pe cale feroviară a crescut. Am discutat asta cu partenerii chinezi. Probabil cu ajutorul Băncii Mondiale vom uh, analiza rutele feroviare existente și potențiale pentru a vedea uh, unde e nevoie de infrastructură. Printre obiectivele studiului vom identifica coridoarele feroviare cele mai eficiente și vom identifica investițiile prioritare. Vom ține cont, bineînțeles, de fluxurile feroviare actuale și viitoare. Vom uh, identifica blocajele și uh, măsurile necesare pentru creșterea eficienței, vom maximiza sinergiile dintre rețeaua TNT și inițiativa uh, drumul și centura. Așadar, vom colabora cu China în mod constructiv, sub forma unui parteneriat și suntem uh, gata să împărtășim cu China experiența vastă la care m-am referit. În întâlnirile noastre ne place să folosim uh, o abreviere TNT-BRI, tocmai pentru că ținem așa de mult la conectivitate. Mă opresc aici, mulțumesc. Tobias. Thank, thank you very much, mm. uh, uh, dear chair, dear... Mulțumesc, doamnă președinte, stimată audiență, pentru această posibilitate de a prezenta poziția noastră cu privire la conectivitate și la această inițiativă în Drum. Voi încerca să fiu succint, să menționez trei aspecte. Pe de o parte, ce a spus domnul Goodmore deja, Primul mesaj ar fi că trebuie să lărgim această perspectivă cu privire la conectivitate ca subiect. Strategia UE Asia nu ține doar de transport, de legături între cele două țări cu șosele, cu drumuri, cu căi ferate, ci e mai mult decât atât. Sunt multe, multe sectoare implicate, e vorba de conectivitate în general, și în ceea ce ne privește, aș vrea să menționez două aspecte care țin și de strategia europeană. Pe de o parte, electrificare. Fără electricitate nu va funcționa nicio altă infrastructură, e cea mai de bază nevoie pe care aceste țări o au. Și aspectul digitalizării nu din întâmplare, China lucrează la o cale, cale digitală a mătăsii. Deci lărgirea perspectivei cu privire la conectivitate. Suntem de părere că uh, vom crea posibilitatea companiilor europene să se implice în acest joc și să nu se uite doar la conectivitatea fizică. Siemens a făcut acest exercițiu al lărgirii domeniului de aplicare atât intern instalând un task force al um, centurii, al acestei inițiative. Am făcut o analiză, o strategie pentru compania noastră pentru a ne implica și am constatat că am făcut acest lucru de ani de zile înainte să se numească astfel. Ceea ce arată că e o poveste frumoasă cu susținere financiară suplimentară ceea ce îi dă o putere fără precedent, desigur. La fel, uh, extern în Germania, lucrăm în Comitetul Asia-Pacific al companiilor germane, unde am lansat un grup de lucru încercând să aducem la oaltă companii germane, care sunt foarte diverse, pentru a face un schimb de păreri despre această inițiativă și să vedem cum putem coopera cu China fără a fi în competiție neapărat. Și din punct de vedere geografic ne-am dat seama că nu e o strategie între UE și Asia, ci una globală. Domnul Gutmore a spus foarte clar că există și perspectiva Statelor Unite, mai este India, mai este Japonia. Cu toții facem parte din acest proiect larg. Nu e o provocare, e vorba de mai multe posibilități pentru companiile interesate în astfel de șanse. În al doilea rând, cred că trebuie să ascultăm mai mult. Venim din această perspectivă noi și ei, dar să nu mai spunem doar China, ci toate țările BRI care obțin <clears throat> uh, susținere în acest sens. După cum spuneam, nu e vorba doar de Europa și China, ci și de alte țări. Dacă vrem să aducem o contribuție durabilă pentru țările implicate, trebuie să înțelegem mai bine aspectele de bază, nevoile societății, culturii, uh, nevoile politice și așa mai departe. Și un alt aspect unde companii europene precum Siemens pot ajuta China. Deja facem acest lucru, folosim cunoștințele locale pe care le avem și arătăm că e o bună ocazie să nu realizăm proiecte care nu sunt neapărat durabile sau necesare și să cooperăm pe ceea ce e necesar și pe ceea ce poate fi durabil. Așa cum ați spus, cred că e un moment bun să facem acest lucru pentru că după 5 ani această inițiativă ajunge într-un moment important, după entuziasmul inițial, după criticile primite, apar totuși semne că sunt țări, mai multe țări care nu se retrag. Nu sunt semne că proiectul se va opri, ci că se va întâmpla poate în alt fel și China caută proiecte mai durabile pentru aceste țări, dar și pentru ei înșiși. Altfel, e și un dezastru de relații publice. Mi-au spus colegi din China că termenul Belt and Road nu mai este folosit atât de des în uh, corespondența lor. Acum se vorbește într-o dată de cooperare cu țări terțe. Cred că e un moment bun pentru companiile europene să intervină acum, să intre în joc și să ajute nu doar China, ci și celelalte țări. Acestea sunt elementele cheie pentru Siemens. Pe de o parte mergem din China către celelalte țări partenere Suntem jucători în uh, acele regiuni, dar încercăm să adăugăm încă un element și anume aspectul de țară. Mergem intenționat în multe țări care se bucură de susținerea Chinei, facem workshop-uri acolo, încercăm să aflăm ce nevoi au, care sunt proiectele cu adevărat necesare și apoi le analizăm și pe acelea și vedem ce potențial există pentru China de a intra în joc și abia apoi mergem la Beijing și căutăm parteneri. Aceasta dă țării posibilitatea să aibă un cuvânt mai, import, mai greu de spus și atunci le spunem, v-am dori ca partener, dar avem nevoie de crearea de locuri de muncă, de localizare, de standarde și așa mai departe. Și atunci găsim o soluție triple win, cum îi spunem noi, în care toată lumea are de câștigat. Am văzut că China ne urmărește cu uh, atenție, îmbrățișând idei la care nu se gândiseră singuri. Ultimul mesaj, apoi mă opresc. Uh, centura un drum nu va veni neapărat la noi, nu se va întâmpla la noi. Trebuie să fim proactivi, să mergem în aceste țări, să vedem ce se întâmplă acolo și apoi, poate un ultim uh, aspect, <clears throat> Made in Germany sună bine, dar poate ar trebui să vorbim de Made in Europe. Nici o țară nu poate lucra singură. Această strategie e un prim pas important, dar uh, trebuie să venim nu neapărat ca o competiție, ci să vedem cum putem soluționa marile probleme de astăzi împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Tobias! Francesco Rossi. Mulțumesc! În primul rând m-ați rugat să explic ce facem. Deci, pe scurt, conectăm startup-uri din Europa și China luăm microproiecte care sunt uh, finanțate de investitori din China. Și apoi luăm tehnologie care există și o ducem în China. Proiectul sau toate proiectele sunt conduse de europeni. Uh, banii pe care investesc nu le permit uh, partenerilor chinezi să dețină aceste proiecte. Există această perspectivă a IMM-urilor și ne gândim că vom începe um, să, să vă dau și un exemplu concret. Colegii sau au referit la competiție, aspecte digitale. O astfel de inițiativă nu e neapărat clară atât pe partea de transport, cât și pe previziuni. Digitalul permite să scădem uh, nivelul de acces, adică să permitem un acces mai ușor tuturor Competiția reală pe care am văzut-o până acum ține doar de Made in Europe, Made in Germany. Competiția cu care ne confruntăm aici nu e atât de legată de China, cât de câte o țară din Europa, câte o regiune care se bat pe bucăți din China. Noi de multe ori lucrăm cu mai multe camere de comerț <clears throat> pentru a veni cu câte un proiect comun înainte de a merge acolo, dar nu mă voi plânge în aceste șapte minute alocate. Problema cu IMM-urile este, în primul rând, să înțelegem că China s-a schimbat. Cel puțin pe piață în Europa de Sud-Est, acolo se crede că China este un uh, mare producător, ceea ce este, dar devine un sistem de inovație bazat pe piețe. China, China caută soluții. S-a vorbit de nevoia dezvoltării vestului Chinei și acest lucru se vede pentru că multe grupuri industriale caută să se dezvolte nu atât în exterior, ci să aibă tehnologie, o licențe. Iar problema cu IMM-urile este că uh, cifrele sunt importante. 1,6 trilioane investite în uh, această direcție. Sunt cifre care nu pot fi atinse altfel. E greu pentru nimeni meu să aștepte să se întâmple ceva. ne gândim la un tip de conectivitate care face IMM-urile din Europa să aibă o astfel de abordare flexibilă care să le permită să crească fără a pierde costuri. E o piață foarte scump de accesat, indiferent cine ești. Și e un drum cu două sensuri, adică vedem lucruri care vin din China, dar putem acționa și aici. Putem să ne implicăm în startup-uri chinezești și în același timp putem avea un joint venture astfel încât startup-uri europene să lucreze înspre ideea unui astfel de partener. Făcând acest lucru, am investit vreo 16 milioane în Beijing și doar în Italia am finanțat vreo 40 de microproiecte care au primit aproximativ 4,5 milioane din partea unor investitori individuali chinezi. Și asta e important pentru noi. Calea mătăsii poate fi un sistem, dar până la urmă ține de oameni. De ce e important ca indivizii să poată coopera și nu să concureze și să aibă o abordare comună ca cea chineză. Deci aceasta este de fapt viziunea noastră. Un sistem european care se poate implica flexibil, uh, uh, ușor, ținând cont de ceea ce există, iar mătăsii nu, cont, nu contează ce înseamnă de fapt. E un mod pentru toate aceste companii să înțeleagă că se pot implica. modul în care se pot angaja, nu există altă cale decât să fie în Beijing. Deși avem resurse limitate, avem un birou acolo, este singura cale să înțelegem ce, va, ce se întâmplă. E important să înțelegem și să ajutăm IMM-urile să înțeleagă ce pot face în China, cum pot reduce costurile, cum pot câștiga timp și ei pot înțelege ce putem noi, europenii, face pentru a-i ajuta și nu să fim dependenți de acea piață. Aș putea continua la nesfârșit, dar vreau doar să spun că ceea ce privește IMM-urile, Europa e deja deschisă către China, există structuri acolo care pot fi accesate pentru a ajunge pe piața chineză. Ce trebuie făcut este să se creeze un sistem al acestor organisme existente în China pentru IMM-uri europene să lucreze împreună și să nu concureze într-un astfel de sistem european în China. Mulțumesc! Mulțumesc mult! O perspectivă proaspătă. Timp de maio trecem de la lumea capitaliștilor care lucrează prea mult sunt plătiți prea primit, la muncitorii care sunt plătiți prea prost. Spune-ne părerea ta în această inițiativă. Mulțumesc foarte mult, mulțumim că dați uh, ocazia și Organizației Internaționale a Muncii să vorbească în timpul acestei dezbateri. Știu că ne presează timpul și o să vă Uh, prezint uh, normele de muncă în uh, domeniul politicii comerciale în contextul acesta al conectivității UE-Asia. O să mă acces după aceea puțin mai mult pe China. Ce am observat noi este că standardele, normele de muncă fac parte din politica comercială. E un element care este recunoscut ca atare în Europa Uh, și din ce în ce mai mult și în Asia, trebuie să ne dăm seama că am asistat la o maturizare, la o căsătorie din interes și nu din iubire. Noi, uh, ca organizație, sărbătorim 100 de ani, dar uh, acest concept de norme de muncă a fost înfiripat în urmă cu două secole de angajatori vizionari care, pe de o parte, se confruntau cu uh, dorința de a face afate, afaceri profitabile, dar pe de altă parte doreau și să îmbunătățească condițiile de muncă ale celor care lucrau pentru ei. Și procesul acesta a, uh, câștigat amploare pe termen lung. S-a creat acest set de norme care spunea că nu există decât o modalitate de a proceda, respectiv că concurența trebuie să fie mai mult sau mai puțin aceeași și pun accent pe mai mult sau mai puțin. E o noțiune care se regăsește în uh, poziția oficială a OIM, respectiv că recunoaștem că există state membre a căror uh, guvernanță are interese legitime în politica comercială care uh, doresc să existe condiții egale pentru toată lumea în ce privește respectarea drepturilor fundamentale și la punerea în aplicare a legislației muncii, care își doresc în mod uh, legitim să se asigure că țările nu folosesc norme inferioare în domeniul muncii ca avantaj comparativ, mai ales cele care Uh, le-ar uh, permite să degradeze situația. Și tocmai în acest context, încă nu suntem în măsură să pretindem că ar trebui să existe condiții egale în alte domenii, Trebuie să recunoaștem și un antevorbitor a și spus asta, trebuie să recunoaștem că există țări în curs de dezvoltare care au uh, propria traiectorie de dezvoltare de urmat și singurele modificări pe care le putem lua în ce privește investiții, liberalizare și expunere tot mai mare la competiție uh, externă e să le permitem să respecte mai mult sau mai puțin normele pe care le-am uh, Uh, stabilit uh, pe bază tripartită cu angajatorii, cu guvernul și cu sindicatele. Deci să ne asigurăm că aceste standarde tehnice rămân voluntare. Sigur că ratificarea este importantă pentru că considerăm și că înfăptuirile uh, trebuie continuate. În prezent, în acordurile de liberalizare comercială la care am asistat, încheiate de către Uniunea Europeană, toate aceste elemente sunt foarte bine detaliate, iar în ceea ce privește conectivitatea, avem uh, o marjă importantă. Sigur că se vorbește de interconectivitate în ce privește cifre, creștere economică, dar și coeziune și dezvoltare durabilă, care să nu lase pe nimeni de căruță. Și acum ajung la câteva considerații inevitabile în legătură cu poziția Europei față de Asia. Sigur că în țările dezvoltate, cele care fac parte de la OCDE au uh, ratificat cam uh, 65 de convenții, în Asia mult mai puțin. Media este cam de 22 de convenții. Deci, pe de o parte, trebuie să recunoaștem că asistăm la o, această situație pe piața muncii, care este foarte diferită în Asia, de la o țară la alta. Nu poți să faci o comparație între instituții, între Corea, Vietnam și uh, Filipine, pentru că și sistemele juridice sunt foarte diferite. Deci situațiile sunt foarte diferite, dar pe de altă parte constatăm că se respectă și există un interes, poate nu neapărat uh, uh, foarte mare pentru normele muncii, dar totuși aceste țări nu se angajează foarte ferm în ce privește convențiile fundamentale, uh, tocmai pentru că avea condiții egale pentru toată lumea, ne-am fi dorit ca majoritatea statelor membre, dacă nu toate, să le ratifice, ori două treimi din ratificări trebuie să intervină și ele vizează regiunea respectivă, Asia-Pacific. Și printre zonele cele mai sau părțile cele mai tehnice, constatăm că există tot mai mult interes în ceea ce privește normele de securitate, tot mai mult și în ce privește securitatea socială, mai puțin însă în ce privește remunerarea, salariile. Să zicem, uh, un salariu minim uh, care să vizeze protecția salariilor, dacă și o Uh, companie exclusă de la licitațiile guvernamentale. O a doua trăsătură, avem reprezentare în procedurile de sesizare. Foarte puține se concretizează uh, sau vin din această regiune. Și mai ales dacă facem o comparație cu America Latină. În ce privește normele de muncă, mai există o trăsătură importantă. Argumentul privind drepturile omului, argumentul uh, moral, nu prea are pondere. Dar, în urma presiunilor, uh, normele muncii se îmbunătățesc. Uh, urcă tot mai mult pe agenda politică. Știu că îmi expiră timpul. Uniunea Europeană, și aici nu mă refer doar la instituții, ci și la societăți, la companiile care investesc în Asia, au un rol de lider foarte important de jucat pentru a se asigura că asistăm la o conectivitate care nu vizează doar interesele pe termen scurt de tip economic, S-au finalizat negocierile, dar trebuie să se ia o decizie privind acordul cu Vietnamul și acest acord este un model foarte bun pe baza cercetărilor efectuate în ce privește dispozițiile de muncă în acordurile comerciale, am ajuns la concluzia că acum trecem, trebuie să trecem la faza următoare și să ne asigurăm că aceste clauze sociale uh, sunt mai bine puse în, în aplicare nu s-a întâmplat, uh, deci uh, nu am asistat la multe evoluții pozitive în acest domeniu și un antevorbitor a spus că e nevoie de mai multă capacitate și de sprijin pentru o serie foarte mare de norme ale muncii. Inițiative în ce privește diligența necesară, transparența, raportarea pentru companiile multinaționale, multinaționale uh, care se află la baza lanțului de furnizare, și să nu uităm de influența pe care UE o poate folosi asupra uh, băncilor multilaterale precum uh, Asia, Banca Asiană de Dezvoltare. Mulțumim foarte repede, acum trecem la întrebări. Nu mai avem decât mai puțin de 15 minute la dispoziție pentru uh, întrebări și răspunsuri. Cine dorește să pună întrebări? Întrebări asemănătoare. Să nu uităm că ne aflăm la Comisia de Comerț. Și pregătim uh, măsuri comerciale, avem uh, uh, setul de instrumente obișnuit, comerciale cu acorduri de investiții, cu preferințe, acorduri comerciale. Întrebarea mea este Cum un astfel de set de instrumente ne-ar putea ajuta sau potrivi sau să potrivi în această chestiune a conectivității? Situația este complexă pentru că avem de-a face cu parteneri diferiți, cu țări diferite, cu infrastructuri diferite. Deci care ar fi sfatul dumneavoastră pentru viitoare eventuale negocieri comerciale pentru a sprijini această conectivitate? Mai sunt întrebări în public? Helmut Scholz. Mulțumesc. Vorbim despre un set de instrumente și mi se pare foarte interesant acest subiect. Dar mă întreb dacă suntem pregătiți noi, Uniunea Europeană, să mergem pe acest făgaș. Să vă dau un exemplu. Știți că Siemens și Alstom încearcă să fuzioneze pentru a crea un uh, actor mai puternic pe piețe și se spune că dorește și să creeze locuri de muncă, e bine? Comisia spune că ar trebui ca actorii să aibă un rol mai activ? Companiile europene trebuie să aibă posibilitatea să meargă în această direcție? Ori noi încă funcționăm în funcție de 27-28 de interese naționale. Suntem în concurență unii cu alții și Europa e exclusă din joc. Care sunt implicațiile? Apoi, o chestiune de securitate care este legată de conectivitate. Dacă ați urmărit dezbaterea legată de Huawei cu privire la internetul 5G, ne spunem ca și americanii, lăsăm deoparte Huawei. Care sunt implicațiile concrete? dacă vrem să recuperăm uh, întârzierea legată de, de în domeniul digitalizării. Sunt companiile telecom din Germania pregătite să asume aceleași uh, sarcini sau telefonica din Spania sau oricine, nu contează. Oare suntem în stare să recuperăm uh, decalajul? Pentru că asistăm la o evoluție uluitoare în această lume digitalizată cu toate aceste noi tehnologii. Să luăm sectorul automobilistic. Should go already in a clear advantage. Poate că ar trebui să avantajăm mașinile pe bază de cupilă de hidrogen, de exemplu. Nu știe nimeni de unde vom avea aceste pământuri rare necesare pentru a pregăti, pentru a construi mașinile electrice. Deci poate ar trebui să avem astfel de dezbateri. Un nou pas pentru a participa la această inițiativă. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dacă nu, atunci voi abuza de rolul de moderator și voi pune și o întrebare Uh, pentru reprezentanta Comisiei, doamna Baclan Marcici, cum cooperează direcția dumneavoastră generală cu direcția generală comerț pentru a stabili legături uh, cu politica comercială, acordurile de liber schimb? Și agenda privind conectivitatea. Sunt sigură că există legături, dar cum funcționează pe plan concret? Nu numai în cadrul Comisiei, ci și care este legătura cu SAE, care este tot mai implicată în politica comercială. Yeah. <laughs> so we have basically 10 minutes. Ne mai rămân cam 10 minute. Hai să încercăm. Cine vrea să înceapă? Pot încep eu? Prin a vă răspunde la întrebare. dacă pot spune așa, am constatat uh, că activitatea în cadrul comisiei, atunci când uh, tratăm uh, dosarul Chinei, e una tot mai bună. Cooperăm tot mai bine. Sper că am răspuns măcar parțial la întrebare, la întrebarea domnului Scholz chiar, referitoare la instrumentele comerciale. Discutăm cu colegii de la Direcția Generală de Comerț, care să străduiesc să um, obțină un acord de investiții cu China. Așa ceva ne-ar ajuta foarte mult în uh, stabilirea unor condiții reciproce, a unui tratament egal, inclusiv prin platforma pentru conectivitate. Apoi, o influență mare o au uh, subvențiile. Subvenții directe pe care China le oferă operatorilor feroviari. Sigur, subvențiile au mai scăzut în ultima vreme, dar n-au dispărut cu totul. Deci pentru coridoare, pentru transportul de marfă s-au dat uh, subvenții mari la început. Sigur că în timp ele vor trebui să dispară și astfel vom avea condiții de participare egală. Un rol mai activ pentru comisie a fost o altă întrebare. Eu cred că facem tot ce putem deja și uh, ne împing și statele membre de la spate. Cred că toată lumea e de acord că trebuie să lucrăm mai bine împreună și să cooperăm mai bine la nivel intern ca să devenim un bloc unitar, să vorbim cu o singură voce atunci când stăm de vorbă cu partenerii atât de mari precum China. Vă dau un exemplu concret. La ultima întâlnire a grupului de lucru în cadrul platformei de conectivitate, în aceeași sală s-au strâns uh, pe lângă reprezentanții Comisiei și delegației chineze aproape toate statele membre – deci statele noi, statele vechi, de nord, din sud, toată lumea era de față. Inclusiv uh, patronate și uh, țări vecine din Balcani, din parteneriatul estic. Am avut uh, chiar și adjunctul ministru de resort din Ucraina. La următoarele întâlniri vom invita și cu siguranță că vor veni la întâlniri reprezentanții ai tuturor celorlalte țări care leagă China de Europa, deci țările din uh, Asia Centrală. Ce vreau să spun este că există un interes real. Interes pentru anumite proiecte, pentru oportunități de investiție. Vorbesc, sigur, numai despre domeniul transporturilor, dar sunt convinsă că există interes similar și în celelalte domenii. Așadar, încercăm să avem un rol mai activ, dar dacă nu avem uh, sprijinul de plin al statelor membre, dacă ele nu lucrează împreună cu noi, în loc să se ia la întrecere în Beijing, cu siguranță că nu o să reușim să facem ce ne propunem. Cine mai dorește să răspundă la întrebările puse? Încerc eu să răspund. Nu sunt expert în materie de comerț și uh, nu pot să răspund la întrebările respective, că nu aș da un răspuns competent, dar uh, aș uh, putea spune dacă pregătim contrainițiative, nu suntem încă pregătiți să facem așa ceva, suntem foarte diferiți până la urmă, dar așa este, trebuie să găsim o modalitate de cooperare, să ne unim să punem în aplicare, să dăm substanță acestei platforme de conectivitate între UE și uh, Asia. Iar noi la Siemens uh, nu ne uităm doar la inițiativa Drumul și Centura, ci la toate inițiativele care um, pot fi fructificate. Deci, din perspectiva companiei noastre, ar fi uh, minunat dacă am uh, avea mai multă transparență, dacă am ști exact câți bani sunt alocați și pentru ce proiecte, câți bani e dispusă Uniunea Europeană să pună la bătaie, cum putem participa și poate apoi să intrăm în uh, proiecte concrete uh, cu China. Poate nu neapărat la scară foarte mare, dar oricum proiecte. Francesco Rossi. Da, domnule președinte, ați întrebat despre acel set de instrumente. Pot să vă dau o perspectivă mai largă. Pot să vă spun că în convorbirile comerciale ar trebui să existe cooperare cu China și în ce privește finanțarea de proiecte. Și așa îi răspund și domnului Scholz, dacă suntem uh, pregătiți din punct de vedere tehnologic. Tehnologia de astăzi. Se vorbește nu despre 5G și uh, standarde tot mai ridicate. Această tehnologie poate fi un punte. Ne permite să avansăm pe lanțul valoric pentru a um, urca în acest lanț valoric, avem nevoie de un set de instrumente pentru companii, nu doar startup-uri, ci companii care deja există și care să poată participa la finanțarea de proiecte, valoare de 5-10 milioane, și care să um, amplifice eforturile de inovare. Acolo putem găsi valoarea adăugată. Deci, probabil că acel set de instrumente ar trebui să se concentreze nu atât pe ce există deja în prezent, ci pe ce vrem să facem pe viitor, ce poate exista, ce putem produce dacă vrem uh, inovare în uh, economia noastră și putem gândi la scara continentului. Inovarea este, cred, singurul mod în care putem atrage China într-un joc în care toți participanții sunt egali. Tim de Meyer, dacă aveți ceva de adăugat. Președintele, mulțumim, mulțumim foarte mult tuturor uh, vorbitorilor. Ați uh, ridicat mai multe întrebări uh, decât răspunsuri. Dar, în orice caz, ne-ați pus pe gânduri. Conectivitatea între Europa și Asia se confruntă cu multe provocări, dar trebuie să le facem față. Mulțumesc încă o dată. Drum bun înapoi.